Um, dear colleagues, I would... it's European Commission that is doing all. Stimați colegi, se pare că Comisia Europeană face zgomot în fundul sălii. Stimați colegi, haideți să începem întâlnirea. Bună dimineața tuturor! Aș dori să trecem la punctul 5 de pe orele noastre de zi. Astăzi ne vom întâlni și vom avea un schimb de opinie cu primul vicepreședinte al Comisiei Europene, Franz Timmermans. Aș dori să-i urez bun venit. După un an de absență, dacă îmi permiteți să fiu un pic răutăcioasă, vreau să spun că sunt foarte mulțumită că a venit alături de noi domnul Timmermans. Pot presupune că ați acumulat foarte multe întrebări în acest timp, de aceea îi vă da direct cuvântul domnului prim vicepreședinte și apoi vom trece și la întrebări. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție până la ora 10. și de asemenea aș dori să răspund la întrebările pe care le mi adresați. Din punctul de vedere al Comisiei, trecem prin vremuri interesante. Se întâmplă multe lucruri în Uniunea Europeană, există de asemenea multe provocări în afara Uniunii Europene. Sunt ape necunoscute. Pentru prima oară, unul dintre statele noastre membre a luat hotărârea de a părăsi Uniunea Europeană. Aceasta este o provocare pentru toți. De asemenea, este prima oară în 70 de ani când un președinte american nu a venit la concluzia, nu a venit încă, nu a ajuns încă la concluzia că Uniunea Europeană este în interesul strategic al Statelor Unite ale Americii. Așadar, și pe plan internațional ne confruntăm cu un număr de provocări. Dacă e să analizez ce se întâmplă la Bratislava și în rest, aș spune că aceste provocări au generat o forță centripetă în rândul celor 27 de state membre. Și nu, după cum își doresc unii, o forță centrifugă. Din potrivă, eu am impresia că există sentimentul că e nevoie să rezolvăm urgent provocările cu care ne confruntăm. Ce înseamnă asta pentru arhitectura constituțională a Uniunii Europene? Este încă destul de devreme să tragem concluzii în acest domeniu. După Bratislava există dorința foarte mare în rândul statelor membre să abordeze împreună cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Securitatea internă și externă, criza migrației, evident, Și în termen larg, aș dori să spun că Uniunea Europeană trebuie să facă față și celei de-a patra revoluții industriale. Pe scurt, aș spune că acestea sunt provocările cu care ne confruntăm. Acestea fiind spuse, aș dori să închei într-o notă politică. Eu cred că în lumea occidentală există o confruntare clară între două viziuni asupra societății. Fiecare dintre aceste viziuni are ambiția de a nu a lăsa pe nimeni în urmă. Dorește să, fiecare dintre acestea dorește să creeze o societate inclusivă. Însă una are ideologia unei societăți închise și spune că putem fi inclusivi doar dacă excludem pe ceilalți. Cealaltă viziune este o societate inclusivă deschisă, diversă, deschisă către alte credințe, către alte etnii, către alte țări. Există o confruntare din ce în ce mai acerbă între cele două abordări în fața marilor provocări, cum ar fi crearea coeziunii în societate. Eu susțin foarte tare o societate inclusivă care acceptă diversitatea, care, cons- care consideră că diversitatea este o oportunitate. Istoria noastră comună europeană ce ne arată? Un lucru este clar. Dacă mergem pe calea excluderii, prima victimă este libertatea construcția europeană s-a bazat pe ideea că nu vom reveni la limitarea libertății ca instrument politic prin care să se favorizeze anumite pături. Deci cu ce ne confruntăm noi aici? Există o amenințare la adresa temeliei Uniunii Europene, care este un proiect de pace de succes. De aceea, Comisia va face tot ce poate ca să lupte pentru viziunea aceasta pentru viitorul Europei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, George Shepard, pentru EPP. Domnul Șöpflin. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule Timmermans, bine ați venit la comisia noastră. Nu aveam foarte mult timp la dispoziție, de aceea voi întreba câteva lucruri în manieră telegrafică. În primul rând, Mai mulți membri v-au rugat în mod repetat cum stau lucrurile cu articolul 2, problema minorităților lingvistice și etnice în anumite state membre. De multe ori ați spus că este de competența statelor membre, așadar vă întreb, cine și în ce temei hotărăște ce este competență de statelor membre în domeniul minorităților? Unele minorități sunt uh, văzute ca parte a proiectului european și aici mă gândesc la uh, uh, romi. Dar în ceea ce privește minoritățile lingvistice, chestiunile acestea sunt uh, etichetate în mod uh, regulat drept chestiuni care țin de competențele statelor membre. Deci aș dori să spuneți cine autorește acest lucru. În al doilea rând, la audierea dumneavoastră de confirmare ne-ați spus că se vor face evaluări de impact Ați vorbit și despre domnul Max Anderson la momentul respectiv și uh, am lucrat amândoi cu el și în spiritul filozofiei lui aș dori să vă întreb un lucru. A existat o evaluare de impact în momentul în care ați hotărât să activați cadrul în ceea ce privește Polonia? Și dacă nu a avut loc o evaluare de impact, e bine, de ce nu? A treia întrebare, în ceea ce vrește standardele duble. Cadrul se bazează pe amenințări sistemice la, statul, la adresa statului de drept. În înțelegerea mea, există astfel de amenințări sistemice în mai multe țări. Gândiți-vă la căsătoriile între copii. De exemplu, în Germania, vă întreb dacă se întâmplă și în Olanda, în rândul refugiaților, fete de 13 ani care se căsătoresc pentru refugiați aceasta este regula, dar pentru non-nerefugiați ar fi o pedeapsă imensă. De asemenea, Convenția privind drepturile copilului, articolul 8, spune că un copil are dreptul la o limbă maternă. Știm că în Regatul Unit uh, se întâmplă anumite lucruri și, de, din câte îmi spun autoritățile maghiare, se întâmplă acest, anumite probleme și în Germania, Austria și altundeva, unde copiii sunt luați de la părinții lor în baza ideii de protecție a copilului și sunt dați foarte repede unor familii care nu vorbesc limba maghiară. Deci acești copii își pierd limba maternă. Este o experiență traumatică. Și cred că, de fapt, se încalcă cel puțin uh, drepturile cetățenilor europeni. Aceștia sunt cetățeni maghiari. Și în al patrulea rând, Am o impresie, din urma contactelor cu societatea civilă, utilizarea inițiativei cetățenești europene uh, este pe moarte. Ne puteți confirma acest lucru sau nu? Mulțumesc. Să mai luăm uh, o întrebare. Giolainen de la Socialiști. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, într-adevăr, proiectul european se confruntă cu provocări foarte mari din interior și din exterior, după cum ați spus. Fantomele trecutului revin. Naționalismul combinat cu protecționismul. Excluderea celorlalți și crearea de inamici. Împărțirea societății în tabere. pe de altă parte avem și probleme pe scena internațională. Există foarte multe pericole la care trebuie să răspunde Uniunea Europeană. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Care este răspunsul UE ca să vină în întâmpinarea acestor pericole imense pentru proiectul european. Probabil vom avea un uh, ambasador uh, american, domnul Ted Mello, iar acesta a dat anumite interviuri în care uh, își închipuia sfârșitul Uniunii Europene și își, își imagina Uniunea Europeană ca un fel de Uniune Sovietică. De ce să avem un astfel de om aici în Bruxelles? Nu ar trebui să fie oare să nu fie acreditat acest om? De ce să, mai vi- să vină el aici să ne facă probleme? Apoi, în martie se vor împlini 60 de ani de la tratatul de la Roma. Acesta ar fi momentul ideal să transmitem un mesaj înnoit a ceea ce este Uniunea Europeană și care sunt beneficiile aduse de aceasta pentru cetățeni, dar și în lume. Știu că pregătiți o carte albă pentru luna martie și sper că nu se concentrează prea mult pe detalii minuțioase. E nevoie de o imagine de ansamblu și de ce este import- care să ne arate de ce este impos- eh, important să continuăm pe eh, calea aceasta. Aș dori să ne spuneți. Urmează ECR, domnul Ujașdovski, și apoi vom da cuvântul domnului Timmermans. Aș dori să vorbesc în poloneză. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, stimați colegi, sunt de acord cu domnul Schöpflin și am și anumite îndoieli cu privire la efectele acțiunilor întreprinse împotriva Poloniei. Consiliul Uniunii Europene Uniunea, în ca, ă, instituția în care sunt reprezentate statele membre, are anumite drepturi conform tratatelor să întreprindă proceduri asemănătoare. Dar aș dori să vă pun o altă întrebare. Domnul vicepreședinte s-a referit la agenda de la Bratislava. și s-a referit la rolul Comisiei de a salva Uniunea Europeană de încă o criză. Pe asta trebuie să ne concentrăm noi. După această autoflagelare pe care ne-am creat-o cu Brexitul, ar trebui să încercăm să facem în așa fel ca Uniunea Europeană să supraviețuiască. Deci aș dori să vă întreb ce măsuri concrete dorește să ia Comisia pentru a salva Uniunea Europeană? Este vorba de mai puțină legislație? Sau veți uh, evita centralizarea? Sau doriți să luptați împotriva protecționismului? Avem protecționism, da, dar haideți să-l separăm de naționalism. Economiile Europei uh, Occidentale se închid la ora actuală și acest lucru creează bariere informale de pe urma cărora suferă restul Europei. Poate ar trebui să scăpăm de aceste bariere informale. Poate că Comisia Europeană ar trebui să se ocupe de această chestiune. Deocamdată nu prognozăm o revizie a tratatelor. De aceea aș dori să vă întreb ce linii și um, direcții instituționale aveți pentru a salva Uniunea Europeană, în așa fel încât ieșirea Marii Britanii să fie o problemă mai mică. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Să trecem un pic prin aceste întrebări. Când domnul Schöpflin se referă la minoritățile lingvistice, cred că se referă la minorități naționale. Nu știu conceptul de minorități lingvistice în dreptul internațional. Noi folosim conceptul de minorități naționale, adică minorități care sunt legate din punct de vedere istoric de anumit teritoriu care nu face parte din țara lor mamă, ca să zic așa. Avem minoritatea maghiară în România, de exemplu, sau minoritatea maghiară din uh, Slovacia, sau minoritatea slovacă din Ungaria, etc. Avem anumite minorități uh, rusești în țările baltice și mai departe. Acestea sunt uh, minoritățile naționale. Ele sunt, bineînțeles, acoperite de articolul 2 din tratate. Se bucură de aceleași drepturi ca orice altă uh, cetățean sau rezident din Uniunea Europeană și Comisia nu face nicio diferențiere în acest domeniu. Aș dori să vă atenționez cu privire la un lucru. Am avut o discuție cu un um, ministru de externe dintr-o țară europeană foarte mare. Toată lumea se întreabă, dar cum rămâne cu ceilalți? Întotdeauna, apare, întotdeauna când apare o critică, cei criticați spun, dar cum rămâne cu ceilalți care fac altceva? Și asta înseamnă că trebuie să nu ne mai concentrăm, să nu, ne, să nu mai criticăm ceva ce noi considerăm că este greșit, pentru că poate undeva este ceva și mai incorrect? Dacă cineva primește o amendă pentru că a depăși, depășit viteza legală, ar trebui să nu mai primească pentru că altcineva a depășit și mai mult viteza legală. Nu, nu cred că așa stau lucrurile. Să fie clar un lucru, protecția minorităților naționale face parte din nevoia noastră de a apăra unii oameni care, care s-ar putea afla sub anumite presiuni în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Este o însărcinare a Comisiei, dar și a OSC și a Consiliului Europei și, după cum știe domnul Schöpflin, am lucrat pe aceste chestiuni în momentul în care am lucrat pentru domnul Max van der Stol la OSC în, în anii 1990. Pe atunci, anumite probleme cu minoritățile au dus la conflicte violente. Și dacă e să comparăm situația de atunci cu situația actuală, putem constata că s-au înregistrat progrese majore Ajungem așadar la a doua chestiune, statul de drept în Polonia. The commission is the guardian. Da, comisia este gardianul tratatelor și e normal să analizeze situația statului de drept în uh, statele membre. Asta ține de articolul 2 și articolul 7 din tratat și am uh, reglementat. Asta se face în consultare cu Parlamentul Parlamentul a și adoptat o rezoluție care merge dincolo de asta, cerând mai multe instrumente. Dacă nu mă înșel, domnul Șöpflin a și susținut acea rezoluție. Și deci există această dorință de a extinde rolul nostru comun pe problema statului de drept și a literii legii. Pe scurt, aș dori să mai spun că vorbim despre situația din Polonia, vorbim de independența justiției. Comisia a dat recomandări, am dat recomandări suplimentare, date fiind uh, elementele recente, așteptăm un răspuns al guvernului și vom vedea cum continuăm. Dar știți că avem îngrijorări despre separarea strictă a puterilor, pentru că aceasta este fundamentală și pentru funcționarea statelor membre și pentru funcționarea Uniunii Europene. E important să existe această separare. De ce? Pentru că fiecare cetățean are dreptul la un judecător independent când are nevoie de unul și nu unul uh, condus de guvern. Și în al doilea rând, pentru că întreaga structură a legislației europene se bazează pe o legătură neîntreruptă între judecători la nivel național și Curtea Europeană de Justiție. Asta și pentru funcționarea pieței unice. Este esențial ca niciun actor să nu fie confruntat cu judecători sau decizii politice. E esențial pentru funcționarea legislației literii legii în Uniunea Europeană. <clears throat> Și asta este periclitat și este datoria noastră să arătăm că lucrurile nu stau astfel și să începem un dialog cu statele membre când se întâmplă astfel de lucruri. Instituțiile noastre au fost foarte active în acest sens. Cred că și Consiliul ar trebui să studieze acest aspect și să ia o poziție. Iar valorile de impact sunt pentru um, inițiative legislative. Și asta explicăm când o facem, de ce o facem. Însă aici e vorba despre altceva, despre aplicarea cadrului uh, legislativ și nu de propunerea de legislație. Și asta e important, cred, răspunzând atât domnului Șeflin și Valtovski. Comisia încearcă să se concentreze pe toate aceste aspecte legate de drepturile omului și litera legii și câteodată veți spune, ar fi trebuit să vă uitați în altă parte, să studiați altceva. Îmi spuneți, mă uit și analizez dacă considerați că n-am făcut ce trebuie. Dar nu sunt de acord când spuneți pentru că nu v-ați uitat într-acolo, n-ar trebui să vă uitați nici la noi. Nu sunt de acord cu asta. Și în ultimul an, dacă ne uităm la situația Poloniei, cred că am fost cât de constructiv se poate. Nu am făcut recomandări personale, nu am nu au fost atacuri personale, deși din partea cealaltă au fost atacuri și cred că Comisia reprezintă fiecare cetățean, cu toții trebuie să ne asigurăm că toți cetățenii se află într-o situație cu justiție independentă. În ceea ce privește ECI, nu-mi place cum, în ce situație ne aflăm. Am avut o discuție cu Parlamentul, cu o serie de comisii. Comisia interesată de inițiativa cetățenească. Chiar în ultimele săptămâni am uh, văzut că e folosită în continuare această inițiativă cetățenească, dar poate fi îmbunătățită. Mai ales că este, cred eu, unul din puținele instrumente pentru implicarea directă a cetățenilor și trebuie să ne asigurăm că va mai putea fi utilă și pe viitor. Domnul Leinen se referă la răspunsul UE. Ar trebui să ne concentrăm, cred, pe punctele comune pentru următorii câțiva ani. Bratislava ne-a arătat clar, așa cum am spus, trebuie să fim mai responsabili de propria noastră securitate. Trebuie să găsim soluții durabile pentru criza migranților. Trebuie să îmbunătățim securitatea internă, să cooperăm mai strâns și mai e senzația că trebuie să creăm un impuls economic astfel încât șomajul să scadă în UE. Indicatorii sunt, de, sunt pozitivi, dar nu suficient de pozitivi. Și ne gândim în special la viitorul durabil al economiei. Uniunea energetică ne va da o ocazie să ne limităm dependența de furnizori unici uh, externi. Acest lucru se întâmplă deja, ne va da și posibilitatea să schimbăm, transformăm mixul într-unul durabil. Cât privește ambasadorii, nu, ex- nu a fost încă numit unul și că a fost ministrul externe, vă pot spune că acreditarea nu se face în funcție de po- viziunea politică a ambasadorului. Sigur că ambasadorii își respectă sau își uh, uh, persoanele care iau trimis sau șeful care i-a trimis din țară, vă rămâne de văzut. Protecția față de protecționism, naționalismul, acestea merg mână în mână. Naționaliștii tind să fie protecționiști. Vedem tendințe de protecționism și în țări non-naționaliste și ar fi efectiv o tragedie. <clears throat> cu ce diferită această criză de cea din anii 30, lumea n-a ales protecționismul ca răspuns. Și acum ieșim din criză și protecționismul apare aici, colo. Și asta trebuie să combatem cu toate forțele. Să protecționismul în vest, da, există, dar ce se întâmplă în economia din Polonia nu e tot protecționism. Trebuie să fim foarte precauți, să nu devină uh, un, o boală contagioasă în toate statele membre. Mulțumesc. Următorii vorbitori. Maite. Sí, bueno, Bună ziua, mulțumesc foarte mult că sunteți aici, domnule Timerman. Îmi pare rău pentru faptul că nu am ascultat prima dumneavoastră luare de cuvânt. Eu înțeleg uh, abordarea prudentă pe care o abordați dumneavoastră, dar este util pentru ca un parlamentar să invoce articolul 7 în, în cazul Poloniei și să spună că nu, este, nu există voință politică. Dar eu înțeleg faptul că e nevoie să fim extrem de prudenți, pentru că aici vorbim practic despre un echilibru extrem de fragil, extrem de delicat și este un val întreg de naționalism și populism care apare nu doar în Europa, ci și în afara Europei. Este un val extrem de puternic. Nu aș dori să spun că este chiar un tsunami, dar este într-adevăr o problemă serioasă. De aceea eu vă mulțumesc că persoane ca dumneavoastră sunt prudente și persoane ca dumneavoastră sunt, uh, se ocupă de chestiuni atât de delicate. De asemenea, mi se pare foarte periculos populismul naționalist. acești oameni cumva se legitima prin sentimentalism, prin protecționism, să, uh, se, să scape de legi. Ea atacă întreaga structură a comerțului liber dintr-o lume globalizată. Oamenii aceștia, populiști, naționaliști, doresc să controleze instituțiile și să acapareze totul, încetul cu încetul. Și pentru ei acest lucru este legitim, pentru că ei ar fi puri. Uh, sunt foarte mulți naționaliști populiști. De aceea, aș dori să vă spun, înțeleg abordarea noastră precaută, dar pe de altă parte vreau să vă spun că nu este suficient ce faceți dumneavoastră din punct de vedere birocratic. Nu este suficient să vă apărați. Nu este suficient să apărați ce înseamnă Europa, ce înseamnă democrația și ce înseamnă separația puterilor și ce înseamnă să apărăm cu pasiune democrația noastră. Săptămâna aceasta am văzut ce se întâmplă cu Euratom. Nu știm ce se va întâmpla cu investițiile pentru că Brexit afectează și Euratom. Afectează foarte mult chestiuni extrem de importante pentru noi toți. Ne va lua posibilități. Toate țările, toți cetățenii vor suferi. Și ieri am văzut ce s-a întâmplat cu Brexitul aici, la această uh, comisie. Scoțienii au venit aici și ne-au spus că ar trebui să-i, să ajutăm, dar noi nu-i vom putea ajuta. Ei au făcut un referendum, în mod irresponsabil, s-a pus în aplicare acel referendum fără să gândească nimeni ce va însemna el. Aș dori să vă spun că acum, dacă tot vorbim de cei 60 de ani de la Tratatul de la Roma, ar trebui să facem mai mult decât o întâlnire birocratică, Consiliul cu Parlamentul. Nu, trebuie să îi încurajăm pe eseiști, pe scritori, pe oameni de cultură. Trebuie să acționăm cu pasiune, doar, nu doar prin legi, nu doar printr-o întâlnire în Parlament, la Roma, nu știu unde, miniștri, pentru că altfel nu vom reuși să luptăm împotriva naționalist-populismului. Ei sunt proactivi, dar noi nu avem aceeași pasiune ca ei. Noi încercăm să apărăm ceva decent, dar nu avem abordarea corectă. De aceea aș dori să vă spun. Eu nu am să vă spun că haideți să aplicăm articolul 7. Eu vreau să vă spun următoarele. La cei 60 de ani aniversari, trebuie să vă prezentați într-o manieră mult mai dură, mult mai combativă și să luptăm împotriva a, acestor ideologii naționalism populismului Mulțumesc, Maite! Stimați colegi, nu avem destul timp, așadar vă rog uh, să fiți mai succinți. Mai avem șase colegi care doresc să ia cuvântul. Vă rog să îi permiteți și domnului vicepreședinte să spună. Urmează domnul Terry Cabras. Timmerman. Voi încerca eu să fiu subțin. Domnule Timmermans, m-aș referi la un punct menționat deja, inițiativa cetățenească. Înțeleg uh, dificultățile dintre, și diferențele între cetățeni și instituții nu e, nu o spun doar pentru dumneavoastră, ci și pentru colegi. E un uh, subiect foarte important. Am avut 61 de inițiative cetățenești în 5 ani, 54 au eșuat din diferite motive. Numai 3 au reușit să treacă până la sfârșit, să ajungă la sfârșitul procedurii și una singură a avut un impact asupra legislației europene. Câteva informații în 2012 a fost 23, 17 în 2013, 10 în 2014, 6 în 2015 și doar 3 în 2016. E clar ce se vede, probabil uh, neîncredere din partea populației. Parlamentul și-a adoptat un raport, am făcut parte din uh, grupul care l-a prelucrat cu colegul Schöpflin, asta în 2015 încă, și am cerut reformă. Și nu s-a întâmplat nimic de atunci încoace. Răspunsul dezamăgitor a fost atunci că suntem la abia trei ani de la intrarea în vigoare și e prea devreme să revizuim legislativ regulamentul. Aș dori să întreb un singur lucru, domnule Timmermans. Cât mai trebuie să aștepte cetățenii până când uh, Comisia va fi de părere că putem trata acest subiect, care e totuși unul central cât privește încrederea oamenilor în instituțiile europene. Mulțumesc! Mulțumesc, Harold Fermans! Mulțumesc! Eu voi vorbi în flamandă, deși știu că comisarul va continua să vorbească engleză. Ați spus uh, challenging times, vremuri provocatoare, un termen bine ales. Avem alegeri în țările de jos, în Franța, poate chiar și în Italia, la un moment dat și în Germania. Haideți să ne reîntoarcem un pic în 2004. 14. A fost imediat după alegerile europene, când vorbeam de reducerea dimensiunii europene, acela era cadrul general de atunci, însă acum, iată, am avut Brexit, Trump și situația e diferită. Avem o Uniune Europeană Europeană obosită, vorbim de dușmani din interior, nu din exterior, vorbim de populism, tot felul de termeni folosiți astăzi, nu are rost să mai insist pe ei. În uh, raportul Verhofstadt am văzut Brock Verhofstadt S-a vorbit de viitor, că nu se vorbește de mai puțin Europa, ci de mai multă. Știm cu toții că tratatul de la Lisabona permite mai multă Europa. Am adoptat acest tratat, dar iată cu ce ne, aceasta e Uniunea Europeană cu care ne confruntăm astăzi în cele patru valori și uite-te, uite, haideți să ne uităm ce se întâmplă în dezbaterea britanică. Un ambasador, problema ambasadorului, de exemplu, dumneavoastră ați fost uh, reținut în răspunsul dumneavoastră pe problema ambasadorului. Să nu uităm însă că în 2014 ați spus că lucrurile se schimbă. Ați vorbit de stabilitatea necesară Europei? Oamenii doresc ca politicile să fie ancorate în cultura individuală a statelor membre și există divergențe în interpretare și la cum ar trebui să arate lucrurile în uh, această situație. Ce părere aveți așadar despre situația aceasta și încotro ne îndreptăm. Enrique. Bueno, în primul lugar, eu... Mulțumesc. În primul rând, aș dori să îl felicit și să-i mulțumesc domnului Timmermans pentru faptul că a avut uh, un discurs uh, scurt, dar foarte răspicat. Este foarte important că a descris în puține cuvinte care este viziunea lui, cum vede el riscurile cu care ne confruntăm pe plan intern și extern, și a subliniat faptul că e nevoie de voință politică, să muncim, să facem față provocărilor care diluează, care slăbesc uh, proiectul european. Ce trebuie să facă Comisia? Asta este important ca zis. Multă vreme noi am uitat care este originea Uniunii Europene. Dar cred că acum începem să ne dăm seama că apar foarte mult, reapar foarte multe dintre cauzele ale căror consecințe dramatice au uh, făcut în așa fel încât uh, acum foarte mulți ani să apară Uniunea Europeană. De aceea trebuie să subliniez că e nevoie să colaborăm ca să luptăm împotriva anumitor mișcări din anumite state membre care contribuie la procesul de dezintegrare. În acest sens aș dori să vă întreb cum vede comisia sau cum vede vicepreședintele aceste mișcări, de exemplu mișcarea de la Visegrad, pe de-o parte, pe de altă parte guvernele din sud, guvernele din nord, în fine, toată lumea se poziționează într-o anumită măsură față de viitor, față de Roma, pentru următorii 2-3 ani. Și am și o întrebare concretă. Cum funcționează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 evenimente din anumite state membre fac în așa fel încât această aderare este mai mult decât o formalitate. Poate chiar este vorba de apărarea politică a drepturilor omului. Ashley. Ashley. Mulțumesc și mulțumesc domnule vicepreședinte pentru prezență. Sunt uh, singurul conservator britanic și deci nu, de aici și nu vă voi întreba despre Brexit. Uh, noi dorim să, partidul meu dorește să continue, eu spun în toată sinceritatea și vrem relații bune cu UE când vom fi ieși din UE. Dar aș reveni, dacă permiteți, la subiectul Poloniei. Aș dori să întreb dacă credeți acum că ați tratat guvernul actual în mod corect, privind în urmă. Vă spun pentru că criza cu Curtea Constituțională a început înaintea realegerii partidului uh, Law Justice și asta când fostul guvern a nominalizat cinci judecători, inclusiv doi al căror termen nu expirase. Nu mi-aduc aminte ca dumneavoastră sau altcineva din comisie să fi spus ceva în acest sens. A fost o problemă internă, totalmente internă. Și totuși când, part, când apoi un partid ajunge la putere care nu vă place atât de mult, Comisia atacă acel guvern și brusc nu mai e o problemă internă doar. Aș dori să știu dacă, privind în urmă acest comportament al Comisiei, credeți că va îmbunătăți poziția Uniunii? Mie mi se pare că sunteți gata să atacați anumite țări când nu sunteți de acord cu partidurile guvernământ politică. Richard Corbett acum Brexit? Nu. Nu, nu despre asta doream să vorbesc. Mă bucur de declarațiile generale pe care le-ați făcut. Eu aș vrea să revenim la subiecte mai uh, obișnuite în pălăria de raportor. Cu, de curând am schimbat regulile de procedură ale Parlamentului. Am lucrat în strânsă legătură cu comisia, care a fost prezentă la toate întâlnirile noastre, dar, și asta vreau să spun, există un amendament pe care nu l-am propus nici noi, nici grupul de lucru, ci un amendament din plenară. Noua procedură pentru interpelări ale comisiei. Și înțeleg că uh, comisia e surprinsă de acest amendament de ultimă clipă. mă întrebam dacă comisia a avut timp să-și analizeze poziția cu privire la această nouă poziție propusă, dar înțeleg dacă nu ați avut timp. Tot în calitate de raportor pe acordul interinstituțional, pe mai bună reglementare, aș dori să știu cum evaluați această aplicare în momentul de față. Și asta a fost discutat în regulile noastre. Am schimbat procedurile administrative pe partea noastră și urmează să negociem pe delimitarea între acte de delegare și acte de implementare. Răspunzând la o altă întrebare, ați vorbit de nevoia de valori de impact pe legislație și Parlamentul a susținut că e important să avem o evaluare de impact și când decidem să nu propuneți legislație. Costurile pentru companii, de exemplu, că există reguli divergente în piața unică, aceste costuri pot fi de asemenea foarte mari și ce ați introdus în acest sens. Și aș dori să adaug aici întrebarea posibilității negocierii registrului de transparență, dat fiind poziția serviciului juridic a Consiliului, dacă aveți o observație în acest sens. Marcus Piper. Mulțumesc. Și tot la mai bună legiferare m-aș referi și eu. Felicit Comisia în primul rând pentru că legislația care ajunge actualmente la cetățeni e incomparabil mai bună față de vremuri trecute. Eu bate un vânt nou și asta se simte și e bine. Am trei întrebări. Testul IMM-urilor. A cam fost călcat în picioare, a fost și vina Parlamentului, dar nu renunț. Sper că îl veți readuce la viață și poate există și obligația dumneavoastră în comisie de a impune așa ceva pentru IMM-uri. A doua întrebare. Cum funcționează acel scrutiny board independent? Funcționează deja? Ar putea fi făcut chiar mai independent pentru a analiza evaluările comisiei? Iar la a treia întrebare, Parlamentul s-a limitat cu propria evaluare a impactului. În comisie aici spunem că trebuie să fie prezent o mare majoritate a coordonatorilor, atunci facem autoevaluare, dar nu putem fi de acord cu asta, mereu mai e de lucru pe aceste puncte. Mă rog, asta e tema noastră. Dar cum arată lucrurile în dialogul tripartit? Cât de repede se poate face o evaluare de acest tip? Se poate face ceva după părerea dumneavoastră? Ce ne puteți spune? Um, very Mulțumesc foarte mult. Sunt niște subiecte esențiale și foarte concrete, așa încât o să încerc să, le, să combin aceste două elemente în răspunsurile mele. contradicțiile și paradoxurile în atitudinile naționaliste, pentru că nu vorbesc niciodată de populism. Încercăm să facem o distinție între cei care au o ideologie naționalistă și cei care nu. Naționaliștii sunt foarte amuzanți pentru că ei cer diversitate la scară internațională, dar luptă împotriva ei în propria țară. În principal, atunci când încearcă să găsească un țap ispășitor, pentru că naționaliștii au nevoie de un țap ispășitor atât la nivel intern cât și la nivel extern. Și acest țap ispășitor este o minoritate. Este asta o parte din istoria europeană și în sensul ăsta nu s-a schimbat absolut nimic. Pentru că dacă vă uitați la dușmanii naționali, până și Comisia Europeană poate să fie un dușman național. Uh, deci tocmai asta e că se pretinde că ar trebui să dăm mai multă atenție grupurilor care ar putea fi considerate minoritare, dar în același timp, la nivel intern, să faci tot posibilul pentru a asigura o puritate din care minoritățile să nu, fac parte, să nu facă parte. Asta e primul paradox. Al doilea paradox se concentrează atât de mult pe inamicii interni, pentru că uneori nu sunt foarte patriotici dacă nu se uită și la amenințările externe. Cred că există o diferență fundamentală între patrioți și naționaliști, pentru că patrioții sunt foarte mândri de țara lor și vor să se laude cu ea tuturor și să o deschidă pentru restul lumii și apără interesele țării proprii atunci când este nevoie la nivel internațional, pe când naționaliștii au nevoie de un dușman. N-au foarte multă încredere în ei. Au nevoie de un dușman pentru a crea coeziune internă și foarte adesea nu au o perspectivă care să ofere o viziune dinamică de viitor. Și un lucru e foarte clar. Statele membre pot să supraviețuiască naționalismului, se vor adapta. Dar Uniunea Europeană nu poate face acest lucru. Și dacă această construcție va dispărea în urma loviturilor naționaliștilor, ceea ce se poate întâmpla, pentru că ce a făcut omul poate să și desfacă, ar fi asta în beneficiul cetățenilor europeni și al Uniunii, Uniunii Europene? Nu cred. Și nici mulți naționaliști nu cred acest lucru, pentru că luptă cu Bruxelles, cu instituțiile din Bruxelles, dar luptă cu pasiune și pentru fondurile structurale, pentru că depinde ele, sau pentru piața internă, pentru că știu că depinde ele. Dar nu poți să alegi Articolul 2 al tratatului este temeiul nostru. Articolul 2 al tratatului este motivul pentru care eu cred în Uniunea Europeană, pentru că creează egalitate în fața legii. Îmbrățișează istoria europeană de diversitate și de vărsare de sânge atunci când statul de drept este nesocotit. Legea se aplică tuturor. Atunci când abordăm un stat membru pentru că ne teamă de o atacare constantă și sistemică a statului drept, de drept, noi nu suntem partizani. Pentru că Uniunea Europeană nu poate să supraviețuiască dacă modul în care operează judecătorii este o indicație a culorii politice a guvernului. Asta nu se poate întâmpla, pentru că dacă se întâmplă, contrazice valorile fundamentale ale construcției europene și dacă Comisia nu vorbește și uh, Parlamentul nu vorbește, înseamnă că nu mai luptăm pentru valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Tocmai de aceea eu voi vorbi întotdeauna pe această temă. Apoi, uh, Curtea Constituțională din uh, Polonia. Da, guvernul anterior a, fost, a făcut greșeli, dar a fost corectat tocmai de Curtea Constituțională de nenumărate ori. Și acest guvern a acceptat sentințele uh, Curții Constituționale. Deci e o diferență majoră față de guvernul actual, pentru că acum are judecători care a fost, au fost aleși la Curtea Constituțională împotriva regulilor un președinte al Curții Constituționale care a fost ales împotrivă, împotriva regulilor. Sentințele Curții Constituționale nu au fost publicate, ceea ce iarăși este împotriva Constituției Republicii Poloneze. N-ar trebui să luăm atitudine? Eu cred că da. Este de datoria noastră. Și bineînțeles că nu ești popular dacă vorbești împotriva guvernului și iarăși ce datorie are este ca un arbitru pe terenul de fotbal. Cel care primește cartonașul galben nu e niciodată, da, mersi frumos, l-am meritat. Dar cum vreți să jucăm fotbal fără arbitru? N-ar fi posibil dacă nimeni nu aplică regulile. Deci nu putem avea o Uniune Europeană din care poți să-ți alegi ce reguli vrei să respecti. Și asta tot văd în diversele viziuni. Și o să lupt pentru statul de drept trebuie să spun că noi ne-am limitat la nivelul comisiei cu ajutorul dumneavoastră. Știu că am avut un început uh, dificil pentru că n-am avut suficientă legislație și Parlamentul n-avea suficient de făcut. Dar acum, cu o mai bună legiferare, facem lucrurile diferit. Facem mai puțin în anumite domenii, facem mai mult și mai concentrat în alte domenii. E cazul să facem mai multe pentru criza imigrației și pentru a crește securitatea cetățenilor și pentru a crea o uniune energetică care este în interesul statelor membre. Trebuie să profităm de piața digitală unică și de efectele pieței unice și să renunțăm la poverile impuse IMM-urilor și tocmai asta încercăm să facem împreună cu Parlamentul și sunt mândru de asta. Am schimbat modul în care lucrăm. Și cred că statele membre și companiile recunosc din ce în ce mai mult acest lucru și sprijină acest lucru. Deci, cred că nu avem de ce să ne fie rușine pentru activitatea noastră în ultimii doi ani. Concretely, um, on the ECI, în ceea ce privește uh, instrumentul de inițiativă cetățenească, cred că este un instrument util, dar uneori este supraestimat. N-ar trebui să uh, îl considerăm mai mult decât ceea ce este. Și uneori s-a creat impresia că este mai mult decât permite tratatul, de fapt. Eu nu susțin o schimbare de tratat, dar regulamentul adoptat pe baza tratatului poate fi revizuit și cred că ar trebui să o facem, așa cum am spus și în alte comisii. Nu sunt surd la critici. Unele critici sunt justificate. În ceea ce privește est, vest, nord, sud, unul din lucrurile care amenință Uniunea Europeană acum este riscul moral, așa cum s-a întâmplat în criza bancară. În Sud, multe țări care au suferit îngrozitor din cauza crizei economice au impresia că li se impune un model economic care nu e în interesul lor, de către Nord. Ei vor să devenim cu toții finlandezi, nemți sau olandezi. În nord există impresia că populația din sud ies la pensie la 45 de ani, și petrec uh, timpul pe plajă și nu vor să muncească. Asta pe cărca lor. Și această caricatură îngrozitoare este ceea ce subminează, de fapt, uh, coeziunea din Europa. În est și vest, criza refugiaților a făcut exact același lucru. Nu ne ascultă, nu ne văd problemele. Asta tot spun, că nouă ne teamă de viitorul societății noastre, de ce nu ne ascultă Occidentul atunci când spunem acest lucru? Și Occidentul spune, ne confruntăm cu o criză uriașă, de ce nu, din moment ce am avut solidaritatea prin fondurile, de, fondurile structurale, de ce nu o avem și acum? Deci ăsta este un risc moral și cred că procesul de la Bratislava și Prum ar trebui să fie tocmai momentul în care să ne rezolvăm acest risc moral. Ce avem în comun și cum pot să mă asigur că tu ești interesat de problemele mele când eu arăt interes pentru problemele tale. Și de îndată ce Nordul înțelege că, sud, că problemele Sudului sunt și problemele sale și invers, de-abia atunci vom scăpa de riscul moral. Și cred că Parlamentul European are un rol esențial de jucat aici. Apoi, în ceea ce privește ECHR, în uh, altul comisariat pentru drepturile omului, vom lucra pentru asta, dar, în mod clar, va fi nevoie de modificări și vom uh, negocia toate aceste modificări. Există membri ai Consiliului Europei care în principiu nu sunt dispuși să analizeze situația și nu sunt doar membri din afara Uniunii Europene. Pot să mă gândesc și la unii din Uniunea Europeană care nu prea sunt în favoare. Și deci Comisia va continua să facă acest lucru. Știu că Mulți uh, din guvernul Teresei mei uh, urează tot binele din lumea Uniunii Europene și din uh, interes propriu. Știu că ambele tabere ar trebui să mergem pe mâna lui Hipocrate aici, să facem cât mai puțin rău cu putință tuturor taberelor, chiar cred în acest lucru, Regatul Unit a decis să plece și în această negociere datoria noastră este să avem grijă de interesele celor 27 de membri rămași. Dar haideți să nu facem acest lucru făcând mai mult rău decât e necesar. Da, nu sunt naiv. Știu că există oameni la Londra și chiar în Partidul Conservator uh, a căror agenda ideologică merge dincolo de Brexit și care cred că UE în sine este o construcție care ar trebui să dispară și aceasta este o inspirație ideologică, firește, dar sunt ferm convins că nu este poziția primului ministru în, uh, având în vedere discuțiile pe care le-am avut cu domnia sa. Our member states will do this negotiation in good faith, looking... Uh Trebuie deci să avem grijă de interesele celor 27 de state membre care au uh, luat o decizie și, bineînțeles, Parlamentul European va avea propriul negociator. Regulamentul de procedură, da, trebuie să avem o reacție. Într-adevăr, m-a surprins un pic faptul că n-am fost consultați înainte de adopție, înainte ca Parlamentul să adopte acest regulament, pentru că e vorba și de noi principiul de bază pentru mine este acordul interinstituțional pe care îl avem și acesta spune foarte clar că această instituție va fi consultată dacă îi se aplică vreo regulă. Dar vom trimite o reacție, un aviz față de aceste concluzii foarte curând. mai bună reglementare. Asta cred că funcționează destul de bine. În ceea ce privește actele delegate și de punere în aplicare, asta e o chestie între Parlament și Consiliu. Noi încercăm să avem o poziție cât mai constructivă pentru a găsi o soluție bună, dar eu sunt destul de mulțumit de ușurința cu care cele trei instituții au înțeles spiritul acestui acord inter- interinstituțional. Și, de asemenea, și faptul că programul de lucru al Comisiei a fost aprobat de cei trei președinți. Deci asta e foarte clar că vrem să co- cooperăm. Registrul de transparență. Eu sunt în favoarea cooptării celor trei instituții. N-am văzut să se fi votat raportul Gigold în Parlament, poate mi-a scăpat, dar cred că ar fi un pas bun înainte dacă s-ar vota raportul Gigold și apoi uh, am fi cu toții pe aceeași pagină. Și, practic, am uh, cooperat cu toate trei instituțiile, doar uh, cu o singură instituție. Testul IMM-urilor. Sunt în continuare în favoarea acestuia și caut soluții. Dacă ne uităm la platforma Refit, aceasta se concentrează asupra Uh, îndepărtării poverii administrative asupra IMM-urilor. Dar haideți să fim clari, orice îmi spune regulamente într-o economie complexă ca a noastră, regulamentele vor rămâne necesare. Nu e vorba de eliminarea regulamentelor, ci de crearea celor mai potrivite regulamente care să mm, se aplice așa cum trebuie pieței. Îmi pare rău că nu pot să răspund la întrebarea legată de dialogul tripartit, pentru că nu știu. O să analizez situația și vă transmit un răspuns în scris. Cred că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc. Vice President, we, we, we appreciate very much. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Apreciem foarte mult comentariile dumneavoastră sincere. Aș dori să vă informez pe toți că cel mai probabil în februarie vom vota în plenară două rapoarte foarte importante de la AFCO. Unul este de către Elmar Brock și Mercedes Bresso, iar celălalt de Giffer Hofstadt. După aceea vom uh, lucra să vedem cum putem une în aplicare chestiunile acestea, rolul comisiei, participarea ei, dialogul uh, cu noi pe aceste chestiuni vor fi foarte importante. Până atunci sperăm că vom obține și cartea albă, de aceea dialogul cred că va fi mult mai ușurat, mult mai ușor pentru această chestiune. Vă mulțumesc și uh, vă așteptăm la următoarea dumneavoastră vizită. Noi dorim să veniți și noi uh, sperăm că doriți și dumneavoastră să veniți. colleagues, I would like to start uh, Stimați colegi, aș dori să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, o întâlnire cu ambasadorul Peter Javorcic, reprezentantul permanent al Republicii Slovace pe lângă Uniunea Europeană. Ne-am întâlnit cu domnul ambasador de mai multe ori în timpul președinției slovace. Astăzi el ne va spune cum uh, evaluează timpul pe care l-a petrecut la cârma Consiliului Uniunii Europene și ce planuri au pe viitor. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, distinși membri ai Parlamentului European, distinși membri ai Comisiei uh, AFCO. Mă bucur pentru faptul că am revenit la comisia dumneavoastră și la Parlament. Este, cred că, ultima mea înfățișare în calitatea de președinte, fost președinte al Consiliului Europene. Și vă felicit, doamnă președinte, pentru o realegere. Am încredere în faptul că veți conduce cu înțelepciune comisia în următorii doi ani și jumătate. Pentru început, Aș dori să vă vorbesc despre principalele rezultate ale președinției slovace. Aș dori să mă concentrez pe trei elemente. În primul rând, o sinteză a principalelor rezultate ale președinției noastre. În al doilea rând, aș dori să vorbesc puțin despre evenimentul principal care a avut loc în ultima jumătate de an, și anume summitul de la Bratislava, procesul de la Bratislava. Nu în ultimul rând, aș dori să mă refer la câteva dosare care sunt uh, mai interesante pentru această comisie parlamentară. Ministrul delegat pentru președinție, domnul Corcioc, a fost aici pe data de 5 septembrie 2016 și țineți minte că a vorbit despre patru domenii principale de priorități pentru președinția slovacă și trei principii directoare concentrare pe cetățeni, rezultatele tangibile și depășirea divergențelor. Cred că acestea sunt valide chiar și după ce s-a terminat prezenția noastră. Sper că măsurile pe care am luat în ultima jumătate a anului trecut au contribuit la abordarea provocărilor care se confruntă lumea. Prezenția noastră a început la o săptămână după referendumul britanic. Acesta a fost un moment definitoriu pentru Uniunea Europeană și pentru președinția noastră. Țin minte primele câteva zile în care toată lumea era în șoc. Toată lumea, mai ales din instituțiile europene. Pentru prima oară am simțit cu adevărat că integrarea europeană este reversibilă, este un proces reversibil. Deci după zeci de ani de extindere și de aprofundare a Uniunii Europene, iată, a trebuit să ne confruntăm cu o provocare complet diferită. Bineînțeles, nu am fost pregătiți pentru acest gen de eveniment, nu am avut un plan B. Și a devenit foarte clar că nici de partea celor care susțineau Brexit, nu exista un plan B. De aceea nu ne-am ocupat de Brexit în mod propriu zis în timpul președinției, deoarece așteptăm uh, notificarea cu privire la articolul 50. În orice caz, s-a creat un oarecare avânt pentru cei 27, precum și în uh, sensul uh, organizării summitului de la Bratislava. După Brexit și după această stare de șoc au apărut foarte multe idei, foarte multe noi concepte care vizează viitorul Uniunii Europene. Din punctul nostru de vedere, discuția nu ar trebui să fie dacă e nevoie de mai multă sau mai puțină Europa, dacă ar trebui să schimbăm tratatele sau dacă ar trebui să transferăm puterile uh, între Bruxelles și statele membre. Nu ar trebui să trecem la chestiuni instituționale aprofundate și complexe. Nu, nu ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe o mai bună funcționare a Uniunii Europene, pe furnizarea de rezultate tangibile pentru cetățeni. De asemenea, în decursul președinței noastre am încercat să creăm o atmosferă mai pozitivă în sânul instituțiilor europene, dar și în rândul statelor membre, în relația lor cu instituțiile. În ceea ce privește Brexitul, știu că la această comisie parlamentară vă interesează foarte mult uh, chestiunea aceasta. Aș dori să subliniez faptul că principiul uh, director după Brexit este că nu se face niciun fel de negociere fără notificarea articolului 50 și acest principiu a fost respectat de partea europeană, de partea celor 27. Cred că am reușit să menținem acest principiu destul de bine. Și în ceea ce privește organizarea întâlnirilor, inclusiv a întâlnirilor informale, am reușit să evităm uh, fragmentări uh, adiționale, structuri divergente și așa mai departe. Câteva cuvinte despre summitul de la Bratislava și procesul de la Bratislava. Acest eveniment probabil ne va marca mai multă vreme și probabil pentru acesta va fi uh, uh, ținută minte președinția slovacă. De cum spuneau, erau foarte mari uh, așteptări de la acest summit. Am încercat să gestionăm așteptările pentru că, în mod evident, nu se nu urma să să obținem mari rezultate. Procesul de reflexie urma să dureze mai mult timp. El se află în desfășurare și la ora actuală, ținând seama de summitul din Malta și apoi summitul de la Roma, de la sfârșitul martie. Eu aș spune că summitul de la Bratislava a avut succes. Evident, nu a fost o pierdere de vreme am reușit să transmitem uh, un semnal de unitate a celor, a celor 27 de state membre. Uniunea celor 27 are un scop, asta este mesajul pe care l-am transmis. Am reușit să transmitem un semnal foarte clar de garanții și am încercat de asemenea să ne concentrăm pe a defini în mod clar câteva puncte concrete pe care să putem obține rezultate concrete în lunile care au urmat. Ne-am concentrat și pe foaia de parcurs de la Bratislava, care să țină seama de îngrijorările cetățenilor, de exemplu chestiunile care țin de migrație, securitate, fie că este ea internă sau externă. Sunt și chestiuni de dezvoltare economică și uh, care țin de piața internă. Fai de parcurs de la Bratislava era piața de temelie pentru prioritățile politice ale președinției noastre. Am încercat să ne concentrăm pe furnizarea de rezultate pe toate acele teme și după președinție pot spune că am reușit să îndeplinim multe dintre ambițiile noastre deoarece am cooperat cu Parlamentul European foarte bine pe foarte multe dosare. Este vorba de procesul, procedura legislativă ordinară, codecizia și de aceea aș dori să mulțumesc Parlamentului și diverselor comisii parlamentare cu care am colaborat și care au înțeles că trebuie să înregistrăm progrese pe acele dosare care ne-au fost înaintate. Să vreau un exemplu foarte concret este vorba despre ratificarea acordului de la Paris. Într-un timp record, timp de, în timp de două săptămâni, am reușit să cădem de acord la Consiliu și apoi am căzut de acord și cu Parlamentul. Am reușit să finalizăm procesul în așa fel încât Uniunea Europeană să poată merge la Marrakesh ca parte participant la conferință, iar acesta a fost un semnal politic foarte important. Nu mai intru în detaliu pe toate celelalte chestiunile uh, care țin de migrație, protecția frontierelor externe și așa mai departe, și acolo am avut rezultate destul de importante. Procesul de la Bratislava continuă. Se va face o evaluare în timpul summitului de la Mal- din Malta, iar la Consiliu discutăm la ora actuală pregătirea summitului din Roma. Suntem încă în fază pregătitoare, dar cu siguranță veți primi mai multe informații pe această temă de la din uh, discuția cu președinția malteză care urmează. Câteva aspecte care țin de cooperare interinstituțională și dosare care țin de sarcinările AFCO. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru o cooperare foarte bună. Aș dori să mulțumesc și membrilor comisiei pentru cooperarea de care ne-am bucurat. Mă concentrez pe trei lucruri, să zicem. Una dintre primele noastre priorități a fost uh, un rezultat concret cu privire la acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare. Acesta a fost convenit în 2015 în timpul președinției luxemburgheze și a intrat în vigoare în timpul președinției olandeze. Sarcina noastră a președinției slovace a fost de a registra progrese cu punerea în aplicare pe mai multe chestiuni cu privire la care am căzut de acord la nivel interinstituțional. A existat o sarcină nouă, pregătirea declarației comune cu privire la programarea legislativă o declarație comună între cele trei instituții. Am discutat această temă în luna noiembrie și am căzut de acord în decembrie. Apoi cei trei președinți au semnat acest document pe 13 decembrie în plenară, dacă nu mă înșel, la Strasburg. Este un element nou. Sper că va fi un document uh, care să ne ghideze pe viitor. Și sper că vom reuși să furnizăm rezultatele scontate în decursul anului 2017. Mai este important și faptul că am uh, creat un oarecare mecanism de monitorizare și ne vom, uh, vom încerca să ne asigurăm că Uh, într-adevăr, uh, furnizăm rezultate scontate pe aceste priorități. O altă chestiune, un uh, acord tehnic cu privire la partajarea de informare în ceea ce privește acordurile internaționale. Deci partajarea de informații, am avut întâlniri la nivel politic și tehnic, iar discuția va continua în decursul președinției malteze. O altă chestiune pe care am încercat să înregistrăm progres este reforma legii electorale europene. Am încercat să înregistrăm progrese aici. Practic, din prima zi am activat foarte mult, până în ultima zi din decembrie, prima zi a președinției până în ultima zi din decembrie și este un dosar destul de dificil. E nevoie de unanimitate la Consiliu pentru acest dosar, iar apoi propunerea trebuie să fie ratificată de toate statele membre. A fost destul de dificil să împăcăm toate statele membre cu diversele elemente ale acestui dosar, de asemenea să colaborăm și cu Parlamentul European propunerea Parlamentului European depășea cadrul legal definit de tratatul de la Lisabona în anumite domenii. De asemenea, trebuie să ținem seama și de anumite tradiții constituționale din anumite state membre. Marja de manevră, așadar, pentru președinția a fost destul de limitată. Totuși am încercat să uh, identifica măcar câteva elemente din propunere în așa fel încât să ușurăm discuția la Consiliu. Să ajungem totuși la un consens între statele membre, cel puțin pe câteva părți din propunere. Au fost câteva aspecte pozitive. Am încercat să dăm un mai mare avânt negocierilor. Dar mai trebuie să spun că până în prezent Consiliul încă nu poate să aprobe în mod unanim anumite propuneri venite din partea Parlamentului European. Chestiuni care sunt considerate priorități principale pentru Parlamentul European, de exemplu, uh, pragul minim, vizibilitatea partidelor uh, parlamentare europene, termenul pentru candidaturi și așa mai departe. Noi am păstrat legătura cu doamna președintă și cu raportorii alternativi și cu domnul Leinen. Am încercat să informăm Parlamentul într-o manieră transparentă cu privire la poziția Consiliului. Și sper că astfel am înțeles uh, cu toții mai bine exact cu ce uh, dificultăți ne confruntăm noi la președinție. Am predat acest dosar președinției malteze și sunt sigur că ei vor încerca să realizeze cât mai multe rezultate concrete pe această temă, conștienți fiind, bineînțeles, că timpul trece și nu avem foarte multă marjă de manevră la nivel de calendar, pentru că urmează alegerile pentru Parlamentul European din 2019. Însă am reușit să restrângem totuși lista de poziții divergente ale statelor membre, am reușit să ne apropiem mai mult de un consens și sper măcar că vom reuși să identificăm câteva elemente de compromis la Consiliu. Right of uh, inquiry. Cât privește dreptul Parlamentului <clears throat> de a pune întrebări. Mă întorc un pic uh, istorie și vă spun că încă din uh, 2014 primit o scrisoare cu privire la acele instituții Asta am reiterat apoi în 2015 sub președinția luxemburgheză. Iar noi am avut senzația că fișierul nu se mișcă în nicio direcție și de aceea am uh, dorit să începem niște discuții. Și mi se pare că măcar am reușit să ne punem de acord cu Parlamentul despre cum să avansăm. Și am convenit că vom uh, avea negocieri mai detaliate ulterior. De asemenea, ne-am mai pus de acord că vom începe un schimb de, de, de părere cu serviciile juridice la celor trei instituții pentru a clarifica toate aspectele instituționale. Și pe baza acelor discuții sperăm că vom obține o nouă formulare. Am avut două întâlniri tehnice în președinția noastră. Asta în decembrie. Aceste întâlniri vor continua și sper că aceasta va duce la o mai bună înțelegere a aspectelor juridice a constrângerilor care ar putea exista. M-aș opri aici, dar vă sigur vă stau la dispoziție pentru întrebări. În încheiere aș mulțumi tuturor membrilor Comisiei pentru buna cooperare cu președinția noastră și sper că această comunicare intensivă pe care am avut-o în a doua jumătate a anului trecut a contribuit oarecum la acest progres general pe care președinția <clears throat> l-a înregistrat. Noi mereu la asta ne-am gândit când am analizat aceste dosare. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc domnului ambasador. Știu că doriți să vă relaxați și să uitați de preștenție, dar noi vă chemăm aici pentru că ni se pare că e important să știm de unde începem, unde încotro ne îndreptăm. Și relația dumneavoastră cu AFCO e foarte importantă. În acest sens îi dau cuvântul șef plin acum. Mulțumesc. Bun venit în numele PPE. Știu uh, care e senzația după ce președinția se termină, mai ales dacă a fost pentru prima dată când a deținut președinția. Și sunteți relaxat, cred, că această parte a trecut. Dar acum cunoașteți Uniunea Europeană mai bine decât înainte. Asta ca parte introductivă. Întrebări. Dată fiind cele spuse de noastră. Deci, despre Brexit. Nu știu câți cetățeni slovaci sunt în Regatul Unit, probabil mai puțin decât polonezi și unguri, dar sigur, vor fi câțiva. care credeți că va fi rezultatul? Interesul european e mare. Sunt vreo 3 milioane de cetățeni europeni în uh, Regatul Unit. Apoi, sub uh, în președinția dumneavoastră, vorbeam și cu domnul Timan Vans de curând, uh, s-a discutat inițiativa cetățenească europeană. Am fost raportor, sigur, eu am un interes direct, dar mă întrebam cum ați văzut dumneavoastră lucrurile din perspectiva Consiliului. Și apoi redistribuirea mandatelor din Parlament. Asta a fost discutat uh, și cam ce ne puteți spune? Registrul de transparență, știu că s-a lucrat cu asta în Consiliu. Apoi s-a vorbit de rezultate tangibile pentru cetățeni. Puteți fi mai specific, mai concret? Mulțumesc mult! Intervenție fără microfon. Domnul Corbett, mulțumesc pentru raport, felicitări pentru prima președinție. Vedeți, la, din câți participanți avem aici acum, uh, Parlamentul se uită mai degrabă spre viitor decât spre ce trecut. Dar, În fine, mulțumesc pentru raport. Întotdeauna mi s-a părut cumva ciudat că una dintre ramurile uh, legislativul european raportează celelalte ramuri. Dar, mă rog, așa se face aici. O întrebare. V-ați referit la principiul nenegocierii fără notificare. Iar asta nu înseamnă fără pregătire. <clears throat> Dar uh, există discuții în acest sens, există un grup de lucru, un consiliu. Vă, întreb dacă ați studiat ce s-ar putea întâmpla dacă Parlamentul Britanic sau cel european respinge articolul 50, acordul articolului 50 odată ce se ajunge la un acord, mă rog, să, să zicem că se va ajunge spre sfârșitul lui 2018 sau 2019, care ar fi următorii pași în acel scenariu. Da, mai e de lucru, mai avem timp să lucrăm un pic, dar dacă se respinge pentru că se eu știu, se răzgândește Regatul Unit dacă Parlamentul Britanic ar respinge acordul constatând uh, ce se întâmplă de fapt, constatând realitățile care nu mai corespund cu referendumul inițial. Care ar fi reacția? Doriți să răspundeți acum sau... Deci, despre Brexit și apoi revin la celelalte. S-a vorbit de drepturile cetățenilor, un uh, subiect critic pe agenda negocierilor. Avem în jur de 80 de mii de cetățeni slovaci în Regatul Unit, ceea ce, dată fiind uh, țara noastră mică, e un număr destul de mare. Proporțional, cred că e cea mai mare valoare după polonezi. Deci un subiect uh, sensibil și pentru noi. Sperăm că vom putea avea o discuție constructivă. Iar ce spunea doamna prim-ministru May este că drepturile acestor persoane din Regatul Unit vor fi păstrate. Mă rog, vom discuta în detaliu și vom vedea ce presupun aceste drepturi, ce înseamnă această declarație. Urmărim așadar cu atenție dar până la urmă vorbim de oameni, să nu uităm acest lucru. Și care va, vedem care va fi poziția la fața locului. Aș fi ceva mai optimist pe aceste subiecte decât pe alte elemente care vor fi discutate în detaliu în timpul uh, negocierilor cât privește rezultatele tangibile menționa câteva am avut patru priorități. Primul rând, uh, agenda economică, Important că am reușit să convenim bugetul la timp. Pare evident acum, dar uh, n-a fost ușor. Bine, niciodată nu e ușor, dar acum a fost cu atât mai complicat dată fiind și revizuirea perspectivei multianuale, am progresat, dar nu suntem încă gata. Că un stat membru are o problemă cu poziția celor 27. Dar e importantă stabilitatea. Important e că am convenit asta la timp. sau uh, detaliile și Acum încep dialogurile tripartite. Eu cred că aceste aspecte sunt importante pentru dezvoltarea economică și pentru bunăstarea cetățenilor. Pe partea de migrație, încercați să ne concentrăm pe protejarea frontierelor externe, au început să funcționeze baza de coastă și alte și am progresat și pe dosarul legislativ cu privire la protecția frontierelor. Am încercat să ne concentrăm și pe piața internă. Am pus de acord pe securitatea furnizorii de gaz la fel și agenda digitală, toate aspecte tangibile, ar spune eu, pe portabilitate. pe roaming. Cred că avem o bună bază acum pentru astfel de discuții în Consiliu. Aș mai putea menționa câteva aspecte, dar Asta ar fi câteva dosare pe care aș dori să le menționez. Cât privește inițiativa cetățenească, au existat contacte la nivel tehnic. Acestea nu au fost uh, pe agenda, dar odată ce Comisia va veni cu propunerea revizuită, vom putea discuta aceste elemente în detaliu. The uh, EP uh, mandates here uh, we are in the cât privește redistribuirea mandatelor, așteptăm propunerea Consiliului. Deci, acest subiect depinde și de negocierile Brexit. But on Brexit I have to say that... La Brexit trebuie să spun că zi de zi vedem că apar tot felul de alte situații potențiale pe care trebuie să le rezolvăm în ceea ce privește relațiile comerciale, spre exemplu. Deci, multe aspecte sectoriale care vor trebui rezolvate, dar care sunt de natură politică. În ceea ce privește registrul de transparență, s-a venit cu o propunere la finalul lunii octombrie, În organismele pregătitoare am început o primă examinare. Uh, also uh, in the beginning as și la început, cum se întâmplă de multe ori, am solicitat o primă analiză din partea serviciului juridic al Consiliului. Deci, acest text se găsește în continuare la nivelul grupului de lucru. Discuția continuă și sunt convins că și președinția malteză va urmări dosarul. Revenind la întrebarea dumneavoastră legată de articolul 50, da, este un articol delicat. E dificil să primiți un răspuns din partea noastră, având în vedere că depinde de Regatul Unit ce tip de procedură va demara. Ratification, internal ratification of the în ceea ce privește ratificarea acordului în baza articolului 50, da, o primă reacție în acest caz ar fi, tratatul este foarte clar de la data notificării, avem 2 ani. Și dacă nu se ajunge la un acord în această perioadă de 2 ani, sau nu se ajunge la un acord în privința extinderii acestui, acestei perioade, ar, ar fi într-o situație foarte dificilă care n-ar fi în interesul nimănui. Deci vom folosi acest uh, timp care e foarte scurt, nu 2 ani, ci un an și jumătate pentru a ajunge la un acord asupra conținutului și ne așteaptă o sacină uriașă din punct de vedere al importanței politice, dar și din punctul de vedere al aspectelor tehnice. Deci sper că după notificare toate părțile se vor angaja în discuții constructive. Pot să spun că nu am tratat Brexitul din punct de vedere tehnic, am făcut doar activitatea pregătitoare pentru a pregăti niște structuri. La Consiliul European s-a ajuns la un acord în privința negocierilor conduse în numele celor 27 de state membre. S-au format echipe de negociatori din partea Comisiei și a Consiliului și avem în continuare un exercițiu de evaluare pentru toate subiectele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Șioardovski. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră și pentru toate eforturile depuse de președinție. Am o întrebare succintă în ceea ce privește solidaritatea legată de migrație. Îmi amintesc că s-a declarat că se dorește o nouă formă de solidaritate în privința migranților pentru a se evita greșelile legate de centralism și abordarea centralistă. Care este recomandarea pentru următoarea președinție? Recomandarea dumneavoastră pentru următoarea președinție pentru a încerca această nouă formă de solidaritate. Eh, Ramon Jauregui. Sí, gracias. Mulțumesc. Am luat cuvântul la sfârșit pentru că nu am putut face acest lucru la început și pentru acest lucru îmi cer scuze. Am fost la o reuniune cu parlamentele naționale. Doream să mulțumesc prezenției slovace pentru eforturile pe care le-au făcut pentru a rezolva problema pe care o avem cu dreptul la anchetă al Parlamentului. Președinția a colaborat cu noi, a recunoscut faptul că există probleme la Consiliu, dar totuși a deschis o portiță. Nu știu dacă este calea cea bună, dar măcar cumva serviciile juridice ale celor trei instituții uh, pot să intre într-un dialog, pot discuta dificultățile, problemele cu propunerea Parlamentului. Și aș dori să informez colegii, întreaga comisie, și aș dori să informez și comisia că aceste servicii tehnice deja s-au întâlnit de două ori și mâine va avea loc o a treia. Și ei lucrează foarte bine. Pe această cale putem uh, avea speranțe și aș dori să informez pe toată lumea că există aceste reuniuni și mulțumesc foarte mult președinției slovace pentru colaborare. Uh, nu văd să mai dorească altcineva să intervine, așa încât vă dau cuvântul domnului ambasador. Thank you very much uh, for your... Mulțumesc foarte mult pentru vorbele dumneavoastră frumoase și eu apreciez abordarea și angajamentul dumneavoastră, care știu că va continua și în lunile care urmează. O să încerc să mă concentrez acum asupra întrebării legate de solidaritatea efectivă care a mai fost adresată. Ca să fiu foarte sincer, pentru noi problema reformării sistemului de azil era un uh, subiect politic foarte sensibil. Nu trebuie să vă spun care sunt pozițiile guvernului slovac, pentru că au fost exprimate în 2015 și 2016. Cu toate acestea, am încercat să ne jucăm rolul ca președinție din acest punct de vedere și a existat o tentație să băgăm sub preș toată discuția legată de sistemul de azil. Și încă mai există această posibilitate, dar noi am încercat să găsim o cale de urmat care să uh, facă în așa fel încât divergențele dintre statele membre să devină din ce în ce mai mici. Apoi summitul de la Bratislava ne-a oferit o linie directoare clară că trebuie să avem un consens mai larg în statele membre și să găsim un echilibru bun între solidaritate și responsabilitate. De aceea am venit cu acest concept de solidaritate efectivă, ideea fiind că toate statele membre trebuie să contribuie pentru a face față provocărilor puse de fluxurile migratorii și acest lucru ar putea fi făcut în mai multe moduri. De era să încercăm să enumerăm elementele cu care ar putea contribui statele membre, fie prin relocări, fie prin contribuții la apărarea frontierelor externe comune sau contribuții financiare și am încercat să găsim uh, o cale pentru ca unele state membre să fie mai active în procesul de returnare a migranților care nu sunt eligibili pentru protecție internațională. Deci am încercat să identificăm spectrul de măsuri cu care statele membre ar putea contribui cel mai eficient pentru a face față acestei provocări comune. Pentru că vedem că fluxurile migratorii vin spre UE și sunt un fenomen pe termen lung. Am avut discuții extinse la Consiliul JAI Am avut nenumărate contacte bilaterale cu delegațiile și la final am pregătit un uh, raport de progres care este reflectat și de concluziile Consiliului din decembrie, care a oferit un mandat președinției să continue discuțiile. Scopul nostru este unul realist. Uh, but, uh... I think that uh, we Poate nu vom găsi toate soluțiile pentru această problemă, dar sperăm să creăm o atmosferă mai pozitivă. Am avut dezbateri în 2015 și cred că între timp am reușit să creăm o înțelegere mai bună între statele membre. și le-am arătat că solidaritatea se poate manifesta în mai multe feluri. Dar acesta a fost doar un element unde am fost activi în domeniul uh, imigrării, reformarea sistemului de azil, dar de asemenea și protecția frontierelor externe și dimensiunea externă a migrației. Și Consiliul a fost de acord cu înființarea unui fond european pentru dezvoltare durabilă, care pe termen lung ar trebui să rezolve cauzele migrației. Și toate aceste elemente au contribuit la calmarea situației și a fost foarte important să există o comunicare mai bună și mai constructivă în UE pe marginea acestui subiect fierbinte. I, I just would like to... Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Avem foarte multe dosare la AFCO cu dumneavoastră, dar am avut două misiuni imposibile și datorită dumneavoastră și a gândirii noastre inovatoare am reușit nu doar să înghețăm uh, legea electorală, ci și să dezghețăm dreptul la închetă. Și sper că veți inspira și președinția malteză, le veți da tărie să discute despre dosarele importante pentru a le duce la un final fericit. Am ajuns la transparența negocierilor pentru că acesta este un subiect foarte dificil. Avizul serviciului juridic uh, probabil va arăta tocmai cât de dificil va fi pentru Consiliu să obțină o poziție clară. Și deci vom avea portofolii dificile la AFCO și în anii care vor urma. Oricum, vă mulțumesc încă o dată, domnule ambasador. Vă urăm toate cele bune pe viitor, poate mai durează 20 de ani până la următoarea președinție, nu, 2020, bun. we have a couple of minutes i think i will just suspend the meeting till. O să suspend ședința până vine președinția malteză.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

Dragi colegi, aș dori să încep acest punct de pe ordinea de zi, care este ultimul punct al reuniunii noastre AFCO. Este un punct important pentru că e vorba de viitorul cooperării noastre la AFCO cu președinția malteză în următoarele luni, dar este importantă pentru noi și pentru că va fi o președinție importantă din punctul de vedere al rezolvării unor provocări foarte dificile cu care ne confruntăm sau care vor apărea dacă ne uităm uh, către Rusia și către Statele Unite. Deci nu va fi o președinție ușoară. De asemenea, aveți și dosarele moștenite de la președințiile anterioare, care nu sunt printre cele mai ușoare. Veți avea un dosar nou în ceea ce privește transparența, și contăm mult pe cooperarea cu dumneavoastră, cu guvernul dumneavoastră și, bineînțeles, reprezentanța dumneavoastră aici va coopera zilnic cu noi, deci sperăm să avem o relație bună. Acesta fiind spus, aș dori să vă dau cuvântul și apoi vom avea întrebări și sper să puteți răspunde la ele. Mulțumesc foarte mult! În primul rând vă felicit pentru realegere și profit de ocazie pentru a felicita și pe cei patru vicepreședinți. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, văd chipuri uh, cunoscute aici. Bună dimineața tuturor! Aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă împărtăși gândurile noastre pentru președinție pentru lunile care urmează. Profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru munca dumneavoastră, mai ales în aceste vremuri. Cu sigur vom păstra legătura cu comisia dumneavoastră. Când am stabilit prioritățile în președinției malteze, am, ne-am dat seama că în majoritatea cazurilor prioritățile reșeau natural din împrejurările în care trăim. Anul trecut a fost dominat de subiecte care trebuie să fie rezolvate, altfel ar putea avea potențialul să ne dea peste cap cu totul. Anul 2017 ne-a arătat că noi trebuie să continuăm pe ce am reușit să facem în 2016. Brexitul probabil va demara la începutul anului și trebuie să ne preocupe această chestiune fără să ignorăm agenda noastră strategică. În Statele Unite ale Americii avem o altă administrație, iar în decursul acestui an se vor organiza mai multe alegeri care vor avea un efect sau altul asupra viitorului Uniunii Europene. De asemenea, există instabilitate îngrijorătoare în vecinătatea Europei. Nu trebuie să uităm că mai multe atacuri teroriste au afectat Europa și de aceea trebuie să ne îmbunătățim securitatea. Suntem conștienți că există anumite sentimente care s-au născut de pe urma acestor evenimente, de exemplu xenofobia, anxietatea, naționalismul. Toate acestea amenință temelia Uniunii Europene. Cel mai rău lucru pe care l-ar putea face Uniunea Europeană este să fie pasivă în fața unor astfel de provocări. În circumstanțele actuale, principalele noastre două priorități este să ne asigurăm că Uniunea este sustenabilă și apoi să furnizăm un viitor pentru cetățeni în proiectul european. Trebuie să colaborăm în așa fel încât uh, să existe plus valoare europeană direct sesizabilă de către cetățeni. Oportunitățile sunt de așa natură încât să putem defini ce Uniune ne dorim pentru copiii noștri și pentru generațiile viitoare. În acest context, trebuie să evaluăm care ne sunt prioritățile, care sunt prioritățile prezenției malteze. O primă prioritate o reprezintă migrația. Avem nevoie de o procedură realistă. Sistemul actual nu este suficient de rezistent. Criza de anul trecut ne-a arătat ce elemente trebuie îmbunătățite. Pe lângă dimensiunea internă, vom, uh, ne vom concentra și pe dimensiunea externă a migrației. Primăvara viitoare probabil vom avea un influx nou de migranți în Mediterana Centrală, în acea zonă, și de aceea trebuie să fim mai bine pregătiți pentru astfel de situație. Așadar, migrația este una dintre temele pentru summitul de vinerea viitoare. Această problemă este complexă. E nevoie să acordăm atenția cuvenită în așa fel încât să găsim soluții în ciuda dificultăților și divergențelor. Vom încerca să luăm decizii concrete pentru a îmbunătăți securitatea în Uniune ca să ne apărăm de atacurile teroriste. Este esențial să, ca cetățenii noștri să aibă un mediu sigur, Trebuie să luăm toate măsurile posibile în acest sens. De asemenea, vom încerca să perfectăm un, o schemă europeană de autorizare la intrare și la călătorie. De asemenea, astfel vom încerca să apărăm valorile Uniunii. Ne vom concentra pe o politică de vecinătate care ar trebui să amelioreze stabilitatea în statele membre din zona centrală și mediterană, mediteraneană. De asemenea, ne vom concentra politicile și în alte regiuni ale Uniunii Europene. Apoi, încurajarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă sunt și ele priorități pentru noi. Vom face tot ce trebuie în așa fel încât uh, să sprijinim piața, mai ales în um, domeniul serviciilor și pieței digitale. În contextul unei uniuni pentru creștere, ne vom, pe, ne vom concentra pe legislație care să ajute întreprinderile noastre și care să crească standardul de viață pentru familiile europene. Vom înlătura tarifurile de roaming și ne vom asigura că cetățenii pot să cumpere bunuri din orice stat membru fără restricții. Aceste măsuri concrete vor avea un impact pozitiv asupra vieții cotidiene a cetățenilor europeni. Vom acorda atenție sectorului maritim, mai ales uh, în contextul cercetării și noilor activități economice. Dimensiunea socială joacă un rol uh, central în uh, agenda noastră și noi vom încerca să înlăturăm inegalitățile de gen să îmbunătățim piața forței de muncă și să colaborăm cu minoritățile și cu grupurile vulnerabile. Acestea sunt principalele priorități ale președinției noastre. Nu vom ignora alte zone, alte domenii. Ar trebui să lucrăm și în favoarea tineretului european. Tinerii cred în proiectul european tineretul ar trebui să fie ar trebui să ne furnizeze energia și stimulentele necesare pentru o uniune mai bună. Nu am vrut să avem o agendă foarte cuprinzătoare în care totul este o prioritate și la final nu putem face nimic concret. Noi am vrut să facem o diferență între ceea ce este important și ce este fundamental pentru Uniunea Europeană la ora actuală. Prioritățile pe care ne le-am ales sunt fundamentale și esențiale la ora actuală. Trecem prin vremuri foarte uh, delicate în istoria europeană. Să începem la nivel de stat membru. De aceea, tema noastră, sloganul nostru este Reuniunea. În ciuda obstacolelor cu care ne confruntăm, este momentul să ne arătăm poziția uh, cât mai uh, solidă, cât mai uh, puternică, nu slăbiciune. Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce ne unește. Evenimentele recente nu trebuie să ne dezintegreze și nu trebuie să reducă relevanța Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să fie relevantă pentru lumea întreagă. În ceea ce urmează, aș dori să mă concentrez pe câteva aspecte de relevanță specială pentru această comisie. În primul rând, e vorba despre relația interinstituțională. Aici, uh, întotdeauna există dezbateri, într-o oarecare măsură există și contraste și uh, suprapuneri datorită priorităților uh, și perspectivelor divergente. Într-adevăr, e nevoie de doi ca să dansezi tango, iar uh, chestiunile acestea sunt uh, complexe. Însă toate aceste delimitări de teritoriu instituțional nu uh, îl afectează direct pe cetățean. Chestiunile care țin de migrație, securitate, șomaj și inegalitate sunt probleme majore pentru cetățean. Cetățenii sunt îndreptățiți să-și dorească o viață mai bună pentru ei și pentru generațiile viitoare. Tocmai pe aceste chestiuni ar trebui să ne concentrăm noi eforturile. Com- Aspectele complicate de la nivel instituțional și politic nu joacă un rol principal în viața cotidiană a cetățenilor. Totuși, există semne îmbucurătoare. Avem declarația comună a celor trei instituții uh, și acesta este un exemplu foarte bun. Un alt subiect important este Brexitul, în momentul în care primim notificarea. Indiferent cât de dificil va fi, trebuie să ne asigurăm că nu deraiem agenda Uniunii Europene ca rezultat al negocierilor Brexit. Cele 27 de state membre au principii foarte clare pe acest subiect. Cele patru libertăți sunt indivizibile, trebuie echilibrate drepturile și uh, obligațiile, iar negocierile vor începe odată ce se primește notificarea. Ca președinție vom încerca să obținem un mandat din partea Consiliului pentru negocieri. Este mult prea devreme să discutăm impactul Brexitului asupra instituțiilor, dar știm deja că anumite aspecte uh, vor fi afectate. De exemplu, cele care țin de munca acestei comisii și va, va trebui să ținem seama de toate aceste aspecte în munca noastră viitoare. În alegerile pentru Parlamentul European, pentru 2019, trebuie să ținem seama de uh, reforma dreptului electoral european. Și președinția malteză va Uh, ține seama de munca efectuată de președinția slovacă în acest dosar. În mod realist, trebuie să spun că nu va fi un dosar simplu. O problemă este pragul minim propus, însă vom face tot ce ne stă în putință ca să înregistrăm progrese în acest dosar, după cum a explicat și domnul ambasador slovac în această dimineață. În ceea ce privește registrul transparenței, obiectivul nostru este să înregistrăm uh, progrese semnificative aici. Chestiunea care ține de partidele politice europene, de asemenea, este foarte interesantă pentru comisia dumneavoastră. Vom numi doi membri din partea Consiliului, în conformitate cu regulamentul din 2014 pentru observare. Se va pregăti un aviz cu privire orice posibile încălcări are ale valorilor europene de către vreun uh, partid politic european sau de către vreo fundație politică europeană. Doamna președinte, aș dori să mă refer și la viitorul Europei, care este o temă importantă în comisia dumneavoastră. Și pe bună dreptate, pentru că este o chestiune fundamentală pentru toate trei instituțiile. Comisia dumneavoastră a lucrat foarte mult și a organizat dezbateri pe această temă, după cum reiese din rapoartele AFCO și ale altor comisii. Așteptăm cu nerăbdare rapoartele Brock-Bresso, raportul Verhofstadt și raportul Böge. De la criza financiară, mai multe evenimente ar fi trebuit să fie un semnal de trezire eficient pentru toată lumea, dar întrebarea este cum răspundem? Nu e nevoie de soluții rapide sau reacții precipitate, pripite. De asemenea, nu trebuie să renunțăm la procedurile eficiente ale Uniunii Europene. Nu trebuie să creăm nici suspiciune. Am deschide cutia Pandorei dacă am face acest lucru. Foarte mulți cetățeni se simt dezamăgiți și sunt tentați să creadă că soluțiile naționale sunt superioare soluțiilor europene. Nu este opțiune să nu facem nimic. Nu trebuie să lăsăm uh, evenimentele să ne descurajeze. Noi trebuie să schimbăm situația, trebuie să ne asigurăm că Europa este puternică, dinamică și rezistentă pentru copiii noștri și pentru generațiile viitoare. Viitorul Europei trebuie să fie asigurat atât din punct de vedere al principiilor, cât și din punct de vedere al funcționării. În urma procesului de la Bratislava, mai 27 de state membre și-au exprimat uh, hotărârea de a face Uniunea Europeană să funcționeze și au lansat o reflexie politică asupra viitorului Uniunii. Liderii europeni se vor întâlni în Malta la sfârșitul acestei săptămâni pentru a continua procesul de la Bratislava. Acest proces de reflexie va continua cu publicarea Cartei Albe de către Comisie în luna martie și concluderea summitului uh, uh, de la Roma, care va celebra 60 de ani de la Tratatul de la Roma. Aceste două întâlniri sunt o oportunitate de a găsi o platformă, un punct de pornire pentru a recâștiga încrederea în proiectul european pentru o Uniune fiabilă și sustenabilă, pentru găsirea unei noi paradigme de gândire politică. Și de aceea trebuie să susținem toate aceste inițiative în anii care urmează. E nevoie de structuri și uh, aspecte operaționale care să ne ajute să livrăm rezultate. Se vorbește despre o criză existențială în Uniunea Europeană și acest, această temă a devenit acceptabilă chiar. Dar ar fi o mare greșeală să subestimăm magnitudinea problemelor cu care ne confruntăm. Pe de altă parte, e adevărat că e mai ușor de zis decât de făcut. Ar fi o greșeală și mai mare să permitem aceste probleme să ne descurajeze, să ne creeze o mentalitate de înfrânți, să acceptăm faptele ca deja rezolvate, hotărâte. Nu, este crucial ca în anul acesta să ne hotărăm ce viitor dorim pentru, dorim pentru Uniune. Trebuie să avem un avânt mai mare, trebuie să ne mobilizăm, să ne energizăm, să ne asigurăm că proiectul nostru este viabil președinții pe care le-am definit și pe care vi le-am prezentat se concentrează pe o Europa care vine cu rezultate. Trebuie să rămânem credibili și prezenți în viața cetățenilor și trebuie pentru aceasta să ne putem uh, bucura de susținerea lor. În același timp există o corelare directă între credibilitatea Uniunii cu cetățenii săi și credibilitatea cu state terțe. Da, această cerință s-ar putea să ne ceară să regândim prioritățile, să stabilim ce resurse alocăm diferitelor politici și ce putem face diferit. Timpul e important și ceea ce decidem acum va decide viitorul pe termen lung al proiectului european. Dacă e să atingem acest obiectiv, trebuie să fim hotărâți, trebuie să vorbim deschiși în spiritul unui compromis. În concluzie, domnul președinte, într-adevăr, subiectele sunt uh, variate, dar noi dorim să atingem obiect, uh, rezultate uh, oriunde se poate și rămânem strânsă cooperare cu comisia dumneavoastră. Permiteți-mi să dau cuvântul colegului meu, Ian Borge, care se va referi la alte aspecte legate de activitatea AFCO. Mulțumesc! Și vreau să spun că apreciez în special faptul că ați referit la activitatea noastră de zi cu zi de multe ori nu diferențiem între ceea ce trebuie să facem și pragmatismul necesar. Deci mă bucur că v-ați referit la aceste aspecte. Aveți cuvântul. Eu voi fi cel care intră acum și în detalii. Dar mulțumesc! Vă felicit și eu pentru realegere încerca să mă refer la cele mai uh, pertinente aspecte. Cât privește acordul interinstituțional, privește prioritățile legislative pentru acest an, e un pas important și acum ne vom concentra pe implementare. <clears throat> Vom face tot ce se poate pentru a duce mai departe aceste priorități și ținând cont și de negocierile cu Parlamentul, sigur. Vom continua să elaborăm și dezvoltăm uh, măsuri și o politică mai efectă, o legiferare mai efectivă. Vorbeați și de monitorizarea comună, de acordul interinstituțional. subliniem că asta se poate face și simplu și pragmatic. Iar cât privește aranjamentele practice, cât privește acorduri uh, internaționale, au avut loc deja câteva întâlniri, atât la nivel politic cât și tehnic. Și acum consultăm uh, statele membre și vom continua să lucrăm în acest sens. Cât privește alinierea anumitor acte cu aceste tratate, Vom încerca să lucrăm pe propunerile comisiei imediat ce le vom primi în toate versiunile lingvistice care e cu interes e vorba de dreptul la uh, investigație știți că acest dosar uh, pune o serie de probleme complexe iar serviciile juridice ale instituțiilor au început activitățile informale pentru a clarifica aceste aspecte. Asta va permite Parlamentului să-și desfășoare activitatea consecință. Vom continua să lucrăm pe acest dosar. în ideea de a ajunge la un acord. Apoi registrul de transparență la care prim-ministrul Ajung s-a referit în deschidere. Comisia a prezentat propunerea în uh, anul trecut într-un acord interinstituțional. Am început uh, examinarea și președinția va încerca să ducă mai departe acest subiect. Așteptăm să lucrăm în strânsă legătură cu Parlamentul și cu Comisia. Cât privește distribuirea locurilor în Parlament, înțelegem din scrisoarea președintelui Schulz primită anul trecut legislația trebuia propusă până la sfârșitul anului trecut. Și deci că deci va veni ceva mai târziu decât ne așteptam. Asta date fiind evenimentele de anul trecut, am urmărit cu atenție ce s-a întâmplat ieri. Am luat notă de opțiuni Dar opțiunile trebuie studiate atât de toată lumea înainte de a se putea lua decizii. Deciziile vor trebui apoi adoptate în Consiliu cu suficient timp înainte pentru a permite statelor membre să adopte măsurile naționale necesare. Și ultimul subiect la care doream să mă refer aderarea UE la Convenția Drepturilor Omului. Consiliul s-a angajat să ducă mai departe această aderare la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, recunoscând însă, recunoscând însă că trebuie găsite soluții la toate aspectele complicate menționate de instanță. exercițiu va presupune timp și efort, dar noi suntem gata să facem acest lucru la nivel tehnic. Noi am uh, propus deja acest lucru și vom aduce și contribuții suplimentare. Domnul președinte, am făcut tot ce am putut pentru, iată, aceste dosare. Așteptăm să lucrăm în strânsă legătură cu dumneavoastră și cu comisia dumneavoastră. Mulțumesc mult! Începem cu domnul Șeplin în partea PPE. Mulțumesc! Bun venit în numele PPE. Mulțumesc că ne-ați dat această prezentare atât de detaliată. Și președinția noastră ungară e deja cu câțiva ani în urmă și mi-aduc aminte cum a fost. Prima întrebare. Partea de migrație ați menționat-o ca fiind cea mai importantă prioritate. Ministrul Leocec a fost aici cu nu mult timp în urmă și a vorbit de lucru care a rezultat în summitul de la Bratislava. diferite moduri în care statele membre își pot atinge obiectivele de solidaritate și mă întrebam ce părere aveți dumneavoastră transferarea, relocarea securizarea frontierelor, refugiați și așa mai departe. Și apoi, poate știți, poate nu știți, țările V4 care păstrează o președinție, o prezență activă în Liban permițându-le să rămână în Siria, sunt absorbați absorbiți încet, încet de piața muncii de acolo, ceea ce ar da costuri mult mai reduse decât venirea refugiaților în Europa. Și în acest sens, ce abordare aveți dumneavoastră față de înregistrarea refugiaților în afara Europei? Și apoi vorbeați de viitorul Europei. Nu v-ați referit însă la articolul 42 care prevede ceva concret, un sistem comun de apărare, o armată comună și mă întrebam ce părere aveți. Mă gândeam că vă interesează mai mult o marină europeană decât o armată, dar am uh, răznit să pun totuși întrebarea. Apoi spuneți că soluțiile naționale nu sunt superioare celor europene. Și atunci ce facem cu subsidiaritatea? Această ierarhie de propuneri pentru un stat membru ceva pare ceva egoist, pentru altul pare subsidiaritatea. Nu e un lucru simplu. Cum abordați asta? Sunt cu siguranță domenii care soluție malteze va fi mai bună decât una maghiară. Mă rog, noi nu avem ieșire la costă, dar am avut mai multe vizite. Dacă privește redistribuția <clears throat> mandatelor, s-a discutat ieri. Formulele matematice prezentate ieri se refereau la uh, numărul de locuitori. Și am adresat întrebarea ieri și vă pun și dumneavoastră. Numărul populației, deci când vorbim de populație, includem și non-cetățenii. Dar când vorbim de votul pentru Parlamentul European, doar cetățenii votează. Deci nu sunt convins că valorile populației sunt cele corecte pe care să bazăm aceste formule matematice. Ce părere aveți? Poate că subiectul nu a apărut înainte. Am mai avut discuții pe acest subiect. Am mai avut discuții, cum ziceam, pe un astfel de dosar, rămâne la fel de actual. Subiectele mele nu se referă la activitatea grupului neapărat. Ambele încep cu B. O mai bună legiferare avem un grup în Parlament cu privire la monitorizarea implementării acestui acord și am uh, tot lucrat în acest sens și ne-am adaptat serviciile, am adaptat regulile de procedură și acum, așa cum am spus, se pregătește un uh, se au în vedere aspectele legate de acordurile uh, internaționale, dar mai e o negociere necesară și anume cu privire la delimitarea exactă între acte delegate și de implementare. Sper că nu se neglijează nici acest aspect. E în interesul tuturor să ne înțelegem pe această parte. Și mai spune că în ceea ce privește valoarea de impact, vorba de propuneri de legislație, dar câteodată merită făcut o valoare de impact și când se ia decizia să nu se legifereze. Și când ne uităm la propunerile făcute deja, Câteodată aceste costuri pot fi destul de mari. Putem avea 27 de legislații diferite în piața unică. Putea și elimina costurile astfel. Nu ar trebui să privim lucrurile doar dintr-o, dintr-o singură perspectivă. Apoi ați referit și dumneavoastră la Brexit fără negocieri, uh, fără pregătire, da, dar știu că s-a lucrat uh, din greu în Consiliu cu acel task force și mă întrebam ce măsură ați studiat diferite scenarii care au apărut la sfârșitul uh, negocierilor dacă vom avea suficient timp. Ce facem dacă se respinge rezultatul de către Parlamentul Britanic sau cel uh, european? Care vor fi motivele pentru respingere? Și dacă ați studiat diferitele scenarii. Bine, nu va mai fi președinția dumneavoastră, dar uh, mă gândesc că uitându-vă înspre viitor, v-ați gândit ce ar trebui pregătit în acest sens și mă interesa să aud asta. Mulțumesc foarte mult, Richard, domnul Cășadovski. Am ascultat cu interes prezentarea dumneavoastră care include o viziune a abordării pragmatice Am o întrebare pentru domnul ministru. Uh, Legată de transparență. Avem nevoie de transparență ca o precondiție a încrederii. Comisia Europeană a prezentat un nou acord în ceea ce privește registrul lobbyiștilor. Dar Transparența vizează toate instituțiile europene. Ce părere aveți despre o mai mare transparență în activitatea Consiliului? Aveți vreun program în acest sens și care este acesta? Mulțumesc. Mulțumesc, Ramon Haureghi. Gracias. Mulțumesc. În primul rând aș dori să vă sugerez... Da, voi vorbi în spaniolă, vă rog să vă puneți căștile. Mulțumesc. Aș dori să îi uh, sugerez domnului uh, Greh un lucru. Deci avem această 60 aniversare a Tratatului de la Roma și cred că acesta este mai mult decât un simplu sfârșit de săptămână. Cred că Europa o duce foarte prost. Poate că este unul dintre cele mai uh, nefericite momente din istoria sa. Aș dori să-i sugerez să țină seama de importanța documentelor care vor fi aprobate în plenul Parlamentului din februarie. Este vorba de documentele Brock-Bresso, pe de-o parte, raportul Verhofstadt, pe, alt, pe de altă parte. Să vedem dacă se aprobă și Bor mm, Bergeberes, raportul Bergeberes. În fine, cred că avem acum oportunitatea de a da un nou avânt Europei odată cu această aniversare mi s-ar părea foarte, o mare risipă să fie un simplu sfârșit de săptămână. Există acea reuniune a Consiliului și a Comisiei pe 29 martie în Roma și eu cred că ar trebui să încercăm să construim un discurs întreg, o narațiune întreagă în jurul acestui eveniment, în jurul acestor documente cu privire la viitorul europei. Aceasta este sugestia mea. Știm că Europa o duce prost, dar în același timp aș dori să vă aduc aminte că președinția SUA, nicio altă președinție americană nu a tratat vreodată Europa atât de prost în întreaga istorie. Este extrem de important și chestiunea acestea se întâmplă în fiecare zi cu noua președinție americană. Președinția malteză trebuie să pune pe masă și subiectul răspunsul uh, Europei la această situație. Trebuie să combinăm toate aceste elemente ca să profităm de pe urma celei de-a 60 aniversări a Tratatului de la Roma. Aceasta trebuie să fie o axă centrală pentru întregul uh, uh, pentru întreaga președinție și este la latitudinea președinției dumneavoastră, sunteți o țară mică, dar aveți foarte multe pe care le puteți face în acest domeniu. Iar în ceea ce privește dreptul la anchetă, o întrebare pe domnul Borci, eu cred că am ajuns la un acord cu serviciul, cu președinția slovacă, în așa fel încât serviciile juridice ale celor trei instituții să poată colabora să caute o soluție. Domnule ministru, eu nu pot să vă asigur că Parlamentul European va schimba raportul anterior pe care l-a aprobat deja Parlamentul în 2014. Dacă sunt foarte multe modificări, cel mai probabil grupurile politice nu vor accepta un drept la anchetă light, soft, redus, slăbit. Este o problemă importantă pentru că, la ora actuală, Comisia de Anchetă pentru Panama Papers cere Comisiei AFCO să o informeze care sunt probleme cu raportul respectiv. Deoarece puterile Comisiei pentru Panama Papers sunt foarte limitate în domeniul anchetei, datorită acordului din 1995. Tratatul de la Lisabona i-a acordat Parlamentului o nouă putere, aceea de a crea un regulament pentru reglementarea puterilor Parlamentului. Și nu a fost o coincidență că am primit prin tratatul de la Lisabona acest drept. Dar acel, acel tratat dorea să confere Parlamentului drept, un veritabil drept de anchetă. Însă situația juridică actuală limitează puterile acestea pe care și le dorește Parlamentul, pe care dorește să le exercite. Așadar, eu aș dori să vă sugerez, în primul rând, ca eforturile celor trei servicii juridice să continue, absolut, și în al doilea rând, aș mai dori să vă cer ca modificările sau limitările puterilor de anchetă ale Parlamentului să nu fie constrânse, să nu fie restricționate în așa măsură încât Parlamentul să ajungă la un conflict politic cu Consiliul. Pentru un drept pe care îl are și acest drept de a reglementa eforturile Parlamentului îi aparține Parlamentului, nu al cuiva. Flor. Aș dori acum să dau cuvântul președinției. Depinde de dumneavoastră în ce ordine. On migration. În ceea ce privește migrația, este un subiect delicat Există puncte de vedere divergente legate de migrație și ceea ce vom face noi în timpul președinției noastre cel puțin este ca în primul rând să analizăm atât dimensiunea externă cât și cea internă. ambele părți sunt extrem de importante, pentru că vrem să avem o abordare holistică. Am demarat niște consultări bilaterale în ceea ce privește solidaritatea eficientă, uh, plecând de la ceea ce a făcut președinția slovacă și intenționăm să ne angajăm cu toate statele membre, chiar și cu cele care au păreri diferite încercând să găsim o soluție comună și un numitor comun, cel puțin pentru câteva subiecte legate de acest domeniu. Apoi propunerea, propunerile în ceea ce privește sistemul comun de azil, acestea sunt uh, discutate în Consiliu și există consultări cu Parlamentul. În ceea ce privește evaluarea refugiaților în unele cazuri este posibil, mai ales în cazul relocărilor, dar din păcate în majoritatea cazurilor din uh, centrul Mediteranei, uh, singura alegere este să-i salvăm sau nu. Și alegerea este clară să-i salvăm. Ne vom concentra pe găsirea unor progrese, pentru că este un subiect complex care nu poate fi rezolvat doar pe perioada mandatului nostru, dar o facem treptat. Sperăm să obținem oarește progres. Va fi uh, prioritatea numărul 1 la summitul din uh, Malta. O să ne ocupăm și de ruta uh, central-mediteraneană, pentru că asta este ruta pe care trebuie să o rezolvăm și, de asemenea, va fi pe ordinea de zi și pentru aniversarea de la Roma. Ați vorbit despre reacția națională, care nu este superioară, deci că cetățenii ar vrea să aibă abordare națională, nu europeană. Poate n-am fost eu foarte clar, nu era o problemă de suveranitate sau de competență. Mă gândeam uh, la subiecte specifice, un exemplu fiind migrația. Majoritatea cetățenilor consideră că reacția față de migrație a fost uh, prea lentă și prea mică, prea slabă și au considerat că în anumite domenii Uniunea Europeană nu au, nu au oferit ceea ce trebuia să ofere din punctul de vedere al așteptărilor cetățeanului. În ceea ce privește Brexitul, sincronizarea este esențială, evident că trebuie să ne pregătim, suntem complet de acord cu dumneavoastră vom oferi sprijin oricărei inițiative parlamentare a Parlamentului European în ceea ce privește Brexitul. Vrem ca Parlamentul să fie implicat uh, într-o măsură cât mai mare și cred că am spus foarte clar chiar înainte, chiar în timpul reuniunii liderilor din decembrie, am spus că vom păstra legătura cu Parlamentul înainte și după fiecare reuniune de Consiliu. Parlamentul European va fi reprezentat la reuniunea Șerpa și fără îndoială comisarul Barnier va lua legătura cu Parlamentul în mod destul de frecvent. Deci există o structură care s-a convenit în decembrie și, în mod clar, Parlamentul va fi implicat din prima zi în această privință, în acest domeniu. Pentru că nu ne putem permite să nu fim uniți. Ok, um, naħseb kien am diversi subiecte relatati. Mulțumesc, am uh, vorbit despre destul de multe subiecte care au fost uh, legate și dosare la care am făcut trimitere și aș dori să încep prin a răspunde la întrebările legate de prezentarea pe care ați avut-o ieri. Cred că s-a ridicat aici un punct foarte important și trebuie să înțelegem că aceste opțiuni trebuie să fie examinate Ați vorbit despre diferența uh, cifrele, între cifrele demografice și numărul cetățenilor cu drept de vot. Evident, este important să știm care va fi perspectiva dumneavoastră a Parlamentului sau care va fi preferința dumneavoastră. În ceea ce privește preferințele și distribuția, având în vedere împrejurările cu care ne confruntăm la nivel european și global, dar acum o să mă refer doar la alegerile europene, trebuie să ne angajăm pentru că avem doi ani în față în care națiunile pot să participe la alegeri democratice și să ale, aleagă singura instituție care este aleasă în mod direct de cetățenii europeni, astfel încât să avem o participare largă. În țara mea, 80% din populație iese la vot. Dar noi aici reprezentăm președinția malteză și știm că situația în alte state membre este diferită. Și ca atare, Credem că toate instituțiile, guvernele, uh, partidele politice, toți cei care fac campanie pentru alegerile cetățenilor să fie sprijiniți de eforturile noastre pentru a avea o participare cât mai largă peste 2 ani. În ceea ce privește acordul interinstituțional. M-a bucurat să primesc uh, informațiile din partea domnului uh, Corbett pentru a vedea cum evoluează și cum este pus în aplicare acest acord și așteptăm cu interes să lucrăm cu dumneavoastră, nu doar în ceea ce privește punerea în aplicare, ci și în ceea ce privește monitorizarea. Nu am uitat cât de delicat este subiectul actelor delegate și de punere în aplicare și cred că aceste criterii de limitare între cele două tipuri de acte trebuie să fie decise de Comisie și de Consiliu. Dar progresul poate fi înlesnit de discuțiile noastre pe marginea acestor criterii de delimitare. O să încerc să amintesc toate întrebările. A Transparency Register, pero... Trebuie să vorbim despre registrul de transparență, dar înainte cred că existat și o întrebare legată de evaluarea de impact. Evident, acesta este un subiect de care se ocupă Comisia Europeană și n-aș vrea să intru în prea multe detalii, dar din punctul de vedere al Consiliului, noi evaluăm implicațiile chiar și asupra acordului interinstituțional. Și vrem să vedem cum ar putea Consiliul să trateze posibilele amendamente. Știu că au fost întrebări legate și de registrul de transparență și fără îndoială aici ne referim la toate instituțiile, nu doar la Comisie și la Parlament, ci și la Consiliu. Cum am spus, discuțiile au demarat la Consiliu în cadrul grupurilor de lucru ceea ce a deschis drumul și pe parcursul președinției noastre vom face tot posibilul să lucrăm la acest dosar. Il dritt ta închesta tal, tal Parlament. În ceea ce privește dreptul de anchetă al Parlamentului. Așa cum am spus și în prezentarea introductivă, Raportorul știe și a și spus acest lucru în intervenția sa de uh, munca desfășurată de serviciile juridice ale celor trei instituții. Ideea este că munca acestor servicii juridice ar putea ajuta această comisie la elaborarea unui text. Nu spun că nu o să acordăm importanța acestui subiect, dar având în vedere că activitatea este în derulare, ca urmare a unui acord și că serviciile juridice ale celor trei instituții pregătesc un aviz, până la urmă ele sunt instituțiile abilitate să redacteze un uh, nou text cu care să fie toate de acord. Cred că am uh, reușit să vă răspund la întrebări și poate uh, colegul meu mai are câteva lucruri de spus. Da, aș vrea să mă refer la viitorul Europei. Cred că am spus foarte clar și voi repeta ceea ce am spus la început. Nu Este adevărat că Europa traversează un moment definitoriu și extrem de dificil. Cu toții suntem de acord cu asta. Ca urmare, motivul nostru de a fi în ceea ce privește prioritățile noastre este că cele două priorități majore ale președinției, precum și ale UE, vor fi să asigurăm durabilitatea Uniunii și să reinstaurăm încrederea cetățenilor europeni în acest proiect. Cred că acestea două sunt prioritățile majore, dincolo de cele șase priorități uh, referitoare la migrație, securitate și așa mai departe, acestea sunt prioritățile care le includ pe celelalte. Și ca am, am decis că ar trebui să ne gândim la reuniune, deci să găsim toate elementele care unesc cele 27 de state membre. Și am găsit asemenea elemente în ceea ce privește piața unică, pentru că există deja un semn bun aici și apoi să traducem valoarea adăugată europeană în valoarea adăugată pentru cetățean. Apoi, al doilea subiect poate fi rezolvat doar dacă avem succese pe mai multe subiecte. Deci, uh, deficitul de credibilitate este deficit de punere în aplicare și trebuie să rezolvăm acest lucru. În ceea ce privește durabilitatea, sunt convins că vor exista nenumărate rețete pentru cum ar trebui să dictăm. Nu e cuvântul potrivit, dar, mă rog, cum să găsim viitorul Europei. Și cred că în acest moment ar trebui să găsim o cale care să nu creeze tensiuni inutile în cadrul Uniunii Europene. În ceea ce privește observația dumneavoastră, Trebuie să avem o structură pentru viitor, deci nu putem discuta la Bratislava și apoi să ne gândim la Bratislava, la viitorul european și eu am venit cu un document legat de viitorul Europei care a fost discutat apoi la summitul de la Malta Prima parte se va referi la migrație, în special ruta prin Mediterană și a doua parte la viitorul Europei și asta ar trebui să fie fundamentul pentru concluzii în ceea ce privește viitorul Europei. Ar trebui să ne mobilizăm toate energiile pentru viitorul Europei. Și ar trebui să plecăm de la presupunerea că Brexitul va fi gestionat. Nu o să spun că nu e un subiect complex, și am dorit să-l finalizăm înainte de alegerile din 2019, dacă se poate, dar în același timp nu ar trebui ca Brexitul să ne stoarcă de puteri și să ne uh, scoată de pe șine uh, toate aceste priorități pe care le avem. Aniversarea Romei ar trebui să fie o cale de a analiza viitorul Europei, pentru că, până la urmă, ar trebui să găsim și căi uh, pragmatice. Discuția nu te duce foarte departe. Deci trebuie să ne gândim la viitorul Europei din punct de vedere conceptual și trebuie să existe acord între toate statele membre și acord operațional, pentru că asta este partea cea mai dificilă. Deci așa vedem noi viitorul Europei. Thank you. No more comments from our side Mulțumesc. Nu mai avem niciun comentarii. Domnule prim ministru aș dori să vă spun că mulți dintre cei aflați în sală sunt de acord cu abordarea dumneavoastră și sunt uh, de acord cu ideea că evenimentele de la Roma nu vor fi uh, așa unice, ci că veți profita de ele ca să aveți o perspectivă pe termen mai lung și sper că în timpul președinției dumneavoastră nu veți pierde um, din vedere tineretul și generațiile viitoare, pentru că, într-adevăr, nu prea vorbim despre tinere. Din când în când avem pe agenda șomajul în rândul tinerilor și cam atât. Dar eu cred că ar trebui să vorbim despre mai multe lucruri, în așa fel încât să-i cooptăm pe tineri, în așa fel încât această Europa a viitorului să le aparțină și lor, să fie pe gustul lor. Trebuie să cooperăm și sper că vom uh, reuși să coborâm din turnurile noastre de fildeș în așa fel încât să putem discuta în mod real despre Europa. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm să vă putem uh, revedea cât de des aveți nevoie și cât de des dorim noi, de asemenea. Sperăm să colaborăm foarte bine pe toate acele dosare dificile care țin de noua legislație sau punerea în aplicare a legislației existente. Pur și simplu sperăm să cooperăm bine și vă urăm mult succes! o președinție cât mai bună. Mulțumesc!